Meine <clears throat> Damen und Herren, ladies and gentlemen, welcome. Domnilor și domnilor, bun venit! Toată lumea este bine dispusă. Aș vrea să vă salut uh, la prima reuniune după vacanță. Observ că toată lumea este bine și bronzată. Um, bun venit așadar tuturor! Începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Nu există solicitări de modificare a, ordinei ordinii de zi. La punctul 2 doresc să vă spun că încă de astăzi avem o nouă uh, colegă la secretariat, doamna Charlotte Kurzenberger. Uh, îi urăm și uh, ei bun venit, ne bucurăm că este alături de noi. Îi voi spune și la mulți ani domnului Cron, poate că va veni și el sau poate are ceva mai bun de făcut, însă îi rugăm pe cei care sunt prezenți aici să îi transmită toate cele bune cu această ocazie. Astăzi nu avem uh, interpretare în limba maghiară, uh, restul uh, regimului lingvistic este prezent. Cu aceasta, doresc să vă mai spun că um, întâlnirea noastră este transmisă live pe internet. Avem procesele verbale ale reuniunilor din 20-21 iunie și din 25 iunie și dacă până la sfârșitul reuniunii nu există obiecții, le vom considera adoptate. Cu aceasta am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2017 și începem cu uh, audierea directorului general. Raportoarea este doamna Ayala Sender, care a rugat să intervină foarte scurt înainte de audierea directorului general. Gracias, presidenta, y le saludo a todos, digamos, y le... Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit uh, tuturor. Sper că ați avut o vacanță de vară bună și că ați avut cu toții posibilitatea de a vă relaxa și de a vă pregăti uh, pentru următoarea perioadă de mandat care urmează. Mulțumim Curții de Conturi. Am avut deja o reuniune informală cu Curtea de Conturi și vinerea viitoare ne vom pregăti în continuare cu privire la raport. Mulțumesc de asemenea și comisiei, care încă de la bun început ne-a pus la dispoziție toate documentele, mulțumim și pentru răspunsuri și Trebuie să mulțumesc și secretariatului, lui Filip și tuturor celorlalți. Mulțumesc așadar uh, pentru toată munca prestată în timpul verii, o muncă temeinică. Cu toții uh, cunoașteți dosarele și de asemenea aspectele uh, procedurale privind descărcarea. În ceea ce privește această procedură. Doream uh, să le mulțumesc uh, directorilor general care au venit să le spun că este vorba despre un început, că astăzi uh, organizăm această audiere, dar asta nu înseamnă că nu se va mai întâmpla nimic până când comisarul competent uh, va veni. Astăzi așteptăm uh, răspunsul la întrebările pe care le vom adresa. Dorim așadar să inițiem o procedură care se va desfășura în continuare până când vor veni și comisarii competenți. Așadar, acesta este doar începutul procedurii. Președinta, cu aceasta trecem la uh, runda de audiere a directorilor generali. Domnul Pache are cuvântul de la Digi Cercetare și Inovare. Mulțumesc! Uh, Bună ziua tuturor, doamna, doamna raportor, dragi deputați. Este prima mea înfățișare în fața comisiei. În calitate de director general uh, al Digi Cercetare și Inovare, am mai fost aici în calitate de uh, reprezentant al altor uh, direcții generale, dar nu pentru cercetare și inovare. Am ajuns la această direcție la 1 aprilie și am găsit o organizație care are un management foarte sănătos și care ia în serios toate aspectele conexe și aș vrea să mă asigur că așa vor sta lucrurile și de acum încolo. Am început la 1 aprilie, nu am semnat uh, raportul anual de activitate, dar sunt de acord cu el și sunt bucuros să îl prezint. Și așa cum a spus și doamna Ayala Sanders, aștept și eu cu nerăbdare să continuăm activitatea pe care am început-o până la venirea comisarului. Un aspect important al raportului sunt primele concluzii uh, ale auditului privind, privind Horizon 2020. După cum puteți vedea, în raport la pagina 43, primele verificări au arătat o rată de eroare de 2,8% și o rată de eroare reziduală după corectură de 2,24%. Acesta este doar începutul uh, lui Horizon 2020 și până la uh, sfârșitul lui 2017 uh, cererile de costuri au acoperit doar 1,4 miliarde de euro din cheltuieli, deci puțin mai mult de 5% din bugetul general alocat programului. Și chiar dacă este de vreme în ceea ce privește desfășurarea programului Horizon 2020 și avem de-a face cu estimări preliminare, cu toate acestea, Simplificările introduse în acest program au uh, un impact semnificativ. Rata aplicată costurilor directe, de asemenea rata de rambursare directă, toate aceste lucruri au uh, facilitat implementarea pentru beneficiari. Și cred că toate aceste lucruri arată că, în ceea ce privește rata de eroare uh, detectată de audit, uh, lucrurile sunt într-adevăr așa. Nu există o rezervă generală pentru Horizon 2020. Pe viitor um, am face o astfel de rezervă dacă se identifică probleme specifice sau dacă rata de eroare uh, crește în mod semnificativ. Am examinat uh, erorile și continuăm să facem acest lucru suntem în legătură cu părțile interesate în mod continuu, de asemenea cu reprezentanții Curții de Conturi. Am vizitat deja la Luxemburg în iulie și uh, luăm în considerare modul în care putem să reducem în continuare rata de eroare, introducând simplificări suplimentare, cum ar fi utilizarea opțiunilor de cost uh, simplificate, posibile deja în contextul noului regulament financiar. De asemenea, ne gândim la atestarea finanțării paușale. Um, sunt niște programe uh, îndreptățite și vom evita er- erorile financiare pe deplin și încercăm să uh, scădem uh, povara administrativă pentru beneficiari Există astfel de programe deja dedicate IMM-urile și de asemenea vom avea proiecte pilot uh, în ceea ce privește uh, astfel de propuneri de simplificare. Evitarea erorilor este unul dintre obiectivele noastre, dar nu este singurul uh, pe care îl avem în politica de cercetare și inovare. Sumele forfetare au anumite caracteristici care nu întotdeauna pot fi conectate cu nevoile cercetării. De aceea trebuie să le conectăm să facem o conexiune clară între uh, cercetare și inovare, sumele forfetare și obiectivele pe care le avem. În ceea ce privește uh, rezervele privind Horizon 2020, în uh, raportul de activitate anual, vă rog să îmi permite să adaug câteva lucruri și în ceea ce privește CFM-ul și relația cu Horizon 2020, pentru că cred că descarcarea de gestiune de anul acesta va ajuta și uh, la configurarea viitorului CFM și aș dori să subliniez că Horizon Europe, prezentat uh, pe 7 iunie, reprezintă o valoare adăugată importantă și este un program modern de cercetare și inovare la nivel european. Cred că există consens în acest sens la Parlament, dar de asemenea și în ceea ce privește uh, aprobarea ministrilor, și anume că cercetarea și inovarea trebuie să fie o prioritate uh, în ceea ce privește finanțarea. În ceea ce privește uh, raportul intermediar, raportul LAMI pentru Horizon 2020, s-a spus că sunt necesare cheltuieli suplimentare și, de asemenea, La apelul nostru de propuneri uh, s-a arătat că există o serie de proiecte pe care nu am fost capabili să le finanțăm. Există de asemenea o serie de elemente noi. În primul rând, crearea unui Consiliu pentru Inovare, inspirat de către Consiliul pentru Cercetare European. Acesta se concentrează pe creștere, uh, uh, inovare în domeniul ocupării și alte domenii. De asemenea, introducerea misiunilor este foarte importantă. dorim să creștem impactul cercetării și mai mult și, de asemenea, să conectăm mai bine cercetarea europeană și agenda sa cu uh, provocările și așteptările din partea cetățenilor. În ceea ce privește parteneriatele, dorim să simplificăm și să ne concentrăm pe parteneriatele deja existente și să sporim impactul acestora și să îmbunătățim uh, parteneriatele astfel încât uh, inițiativele comune să aibă și mai mult succes. O altă caracteristică importantă sunt sinergiile. Sinergiile dintre finanțarea europeană și cea națională, iar în contextul CFM-ului, sinergiile între programele uh, finanțate prin CFM și propunerea cu privire la Horizon Europa este uh, menționată direct în prevederi uh, și uh, ancorată în toate programele CFM, pentru că acesta pregătește terenul pentru implementarea multor politici europene. Așadar, are logică să se interconecteze aceste programe. Conexiunea cu fondurile structurale este foarte importantă. S-a încercat acest lucru și în cadrul programului Horizon 2020, însă cu rezultate limitate în momentul respectiv. Poate putem să revenim asupra acestui lucru în discuție și, de asemenea, împreună cu colegul meu, Marc Lumetru, și cu comisarul, am încercat să ne asigurăm că fondurile structurale și Horizon Europe pot fi um, aglutinate mai bine și că sinergiile, respectiv um, abordările integrate, vor fi existente. Sinergiile sunt importante de asemenea cu finanțarea uh, inovatoare și sperăm să putem să continuăm și cu uh, succesul privind uh, legătura cu Fondul European pentru Investiții. Doresc să mă exprim și cu privire la uh, programele de uh, împărtășire a excelenței, pentru că inovarea și capacitatea de inovare a fost dezvoltată în toate statele membre. Uh, Uh, capacitatea de cercetare și inovare a Europei, politica acesteia nu poate să se limiteze la un număr de state, ci trebuie să aibă o abordare uh, extinsă. Comisia propune așadar să uh, dubleze bugetul și să se asigure că aceste măsuri acoperă toate activitățile de cercetare și nu doar pe cele de guvernanță pentru a spori capacitățile, ci trebuie să ne asigurăm că capacitățile sunt augmentate prin cercetare și inovare. Horizon Europe dorește să continue agenda de simplificare, care a fost acoperită în mare parte prin Horizon 2020. Am avut avantajul uh, unui briefing din partea Curții de Conturi înainte să uh, încheiem uh, propunerile cu privire la Horizon. Raportul din toamnă va fi util în acest sens, de asemenea și pentru negocieri. Unul dintre mesaje este că trebuie să ne asigurăm că există un element de continuitate am auzit acest lucru din partea părților interesate, uh, dar ni s-a spus că simplitatea vine și simplificarea vine din uh, acest element de continuitate. De asemenea, modelul de costuri și uh, acordurile privind granturile sunt foarte importante în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că beneficiarii sunt cei care beneficiază de uh, propuneri și, de asemenea, contractarea, granturile, momentul oportun, toate aceste proceduri sunt îmbunătățite, astfel încât rezultatele să fie și ele corespunzătoare și să existe un uh, impact corespunzător asupra cercetării și inovării. Înțeleg că doriți să avem și un uh, număr de bune exemple cu privire la uh, rezultatele pe care le oferim uh, cetățenilor. Nu voi intra în detalii în ceea ce privește uh, acest lucru în introducere, dar dacă doriți, uh, în timpul dezbaterii sau ulterior uh, în procesul de descărcare, voi veni cu astfel de exemple, dacă le considerați utile. Uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări uh, și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră, cu doamna raportor și cu deputații Comisiei Cont. Vă mulțumesc! Pache. Mulțumesc, domnule Pache. Dau acum cuvântul raportoarei. Gracias, presidenta. Sí, le doy la bienvenida. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl salutăm pe domnul Pache în calitate de uh, director general al uh, Digi Cercetare și Inovare. În trecut am avut uh, diferite cerințe în ceea ce privește Horizon 2020 și programele anterioare. Iar în ceea ce privește aspectele pozitive, deci în ceea ce privește anumite proceduri, iată că ele au fost uh, îmbunătățite, au existat îmbunătățiri în uh, mai multe domenii, dar dacă este să privim în ce direcție sunt investite majoritatea fondurilor, constatăm că marile companii care sunt cotate și la bursă, sau uh, universitățile importante, sau laboratoarele de prestigiu. Acestea sunt cele care beneficiază de majoritatea fondurilor. Și sunt uh, puse mult mai puternic în lumină. Pare că uh, ele sunt așadar beneficiarele fondurilor în mod primordial și ar trebui să identificăm care sunt rezultatele care se obțin ca urmare a acestor investiții europene. Horizon Europe uh, și ce aduce el Europei. Pentru că, cu siguranță, și în această direcție mai există potențial de îmbunătățire. Există, de asemenea, un program general pentru 2017, dar au existat câteva prevederi și de natură orizontală și apoi în ceea ce privește fondul pentru cărbune și oțel și de acolo avem câteva datorii pe care le-am uh, adus cu noi din trecut și, și în această privință aș avea câteva întrebări de clarificare, pentru că aș vrea să știu cum uh, mai stau lucrurile în acea privință. Sunt îngrijorată pentru faptul că, în ciuda tuturor aprecierilor pozitive, chiar și uh, în raportul la ME, există în continuare rezerve cu privire la domeniul cercetării și inovării și anume se pune întrebarea cum se poate să există o monitorizare, un follow-up al proiectelor care să fie eficient și asta cât se poate de concret. Poate că domnul director general poate să ne spună mai clar acest lucru, cu mai multe detalii. Sigur că a preluat această funcție abia la 1 aprilie și noi ne referim uh, la raport în general și la întreaga documentație, Și aș vrea să um, ni se spună care sunt uh, cele mai importante trei inițiative care au fost desfășurate în anul 2017 și acestea ar putea să fie comunicate ca exemplu și cetățenilor. Așadar, aș vrea niște exemple, niște rezultate concrete ale acestei direcții generale. De asemenea, s-a menționat raportul la mei și aș vrea să știu cum vă gândiți să utilizați acest raport în uh, asociere cu Horizon Europe. Și, de asemenea, cum uh, se va prezenta uh, raportul intermediar în ceea ce privește acest program? De asemenea, cum vă veți folosi de acesta pentru a îmbunătăți lucrurile după 2020, adică în intervalul următor de timp. Și asta m-ar interesa, dacă puteți să-mi spuneți. Și un ultim lucru, într-adevăr, uh, suntem conștienți că numar, numai una dintre opt uh, propuneri făcute în uh, contextul Horizon 2020 uh, beneficiază de finanțare. De ce se întâmplă acest lucru? Care sunt motivele? Există anumiți protagoniști care primesc finanțare în anumite țări, pe de altă parte au existat foarte multe proiecte respinse, respectiv uh, există proiecte care nu au acces la bani. Ce se întâmplă așadar cu start-up-urile? cu cei care deschid o afacere în Europa, pentru că ei ne transmit mereu că sunt disperați, că nu reușesc să ajungă la finanțare pentru proiectele lor și că Europa ar trebui să um, facă ceva, pentru că ei uh, trebuie să apeleze la Statele Unite. Ce părere are directorul general uh, cu privire la acest lucru? De asemenea, în ceea ce privește 2017, um, avem cam aceleași remarci ca și în anul trecut și aș vrea să știu dacă au existat îmbunătățiri în comparație cu anul precedent. Dar, sigur, um, vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați prezentat. Domnule Pache, vă rog. Yes, thank you. Thank you very much. Thank Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru toate întrebările pe care le-am primit și o să fac tot posibilul ca să răspund la fiecare dintre ele. Acum și dacă este nevoie o să pot reveni cu răspunsuri către doamna Ayala Sender cu mai multe detalii după reuniune. În primul rând, uh, rezerva pentru, cadrul, pentru programul cadru 7, așa cum am spus-o și în prezentarea inițială, noi am păstrat o rezervă pentru FP7, așa cum am uh, făcut-o și în, uh, prin raportul anual de activitate 2015 și 2016, pentru că marja de eroare a fost de peste 3%, uh, a fost, cred, 3,7%, dacă mi amintesc bine, și am decis, deci, să fim consecvenți cu trecutul și să menținem o rezervă. Rezerva însă nu acoperă întregul program, ci doar cercetarea colaborativă, compo un componentă din programul uh, cadru, schema Marie Curie, Consiliul European de Cercetare și uh, mecanismele simplificate de um, alocarea costurilor, deci aici uh, rata de eroare e destul de joasă. La fel și pentru uh, fondurile care sunt implementate din uh, cadrul întreprinderii comune. Uh, ne-am uitat la posibilitatea de a folosi uh, fondurile mai țintit din rezervă, însă, de fapt, există o legătură cu împrumuturile pe care le avem și cu faptul că noi rambursăm diferite costuri care au legătură cu marja de eroare, deși încercăm, după cum ziceam, să facem o simplificare în toate schemele. Schemele de costuri însă sunt foarte, la fel în toate programele. Același lucru se aplică și statelor membre și unul din elementele importante este și că rata de eroare vine și de la mulți, uh, multe elemente noi și de la IMM-uri, unde rata de eroare este foarte mare. Nu putem, deci, să ținem cont decât de faptul că avem o rată de eroare de peste 3% și de aceea am păstrat aici rezerva. De ce nu pentru orizontul 2020? M-ați întrebat pentru că suntem și acolo la rata de eroare de peste uh, pragul de Uh, materialitate de 2%, dar atunci când s-a făcut propunerea la negocieri, Comisia a spus că se aștepta la o rată de eroare între 2 și 5% și că noi vom face tot posibilul ca să rămânem sub 2% în ceea ce privește rata de eroare reziduală, ceea ce este cazul aici și de aceea aici nu am uh, creat o rezervă pentru orizontul 2020 și am spus că vrem să ne asigurăm uh, să rămânem la acest nivel și pe viitor. În ceea ce privește urmărirea proiectelor uh, specifice, după cum a întrebat doamna Iala Sender, urmărirea lor se face în funcție de componentele programului, este vorba de responsabilitatea ofițerilor de proiect în diferite instituții care formează familia cercetării, digiurile comisiei, dar și agențiile și întreprinderile comune dar și uh, împreună cu Orizontul 2020 uh, există linii directoare pe care le aplicăm cu toții și abordarea față de aceste proiecte este armonizată între toți acești actori. Elementul de simplificare a orizontului 2020 este legat de uh, FP, de cadrul 7 și este vorba de o gestiune financiară care e legată de orizontul 2020. O să Analizez și domeniul de aplicabilitate al, uh, al activităților noastre, mai ales uh, al DG-ului nostru, dar activitatea noastră merge dincolo de direcția noastră generală. Există mai multe activități importante pe care am putea să le menționăm atât la proiecte specifice, dar și la inițiative majore. Mă gândesc aici la o activitate pe care Comisia o depună pe um, observare a climatului în, contactul, în contextul schimbărilor climatice, a obiectivelor uh, în acest domeniu, dar există și foarte multe alte proiecte care sunt uh, interesante și pe care putem să le analizăm împreună cu dumneavoastră și putem găsi uh, relevanță pentru Parlament. Raportul la mie a fost folosit uh, pe larg la studiul de impact. Veți vedea că se reflectă foarte mult din materia acestui raport în studiul de impact, ceea ce arată că orizontul 2020 uh, se bazează pe astfel de evaluări. Trebuie legate evaluările cu studiile de impact și cu pregătirea noilor proiecte. Există mai multe elemente din proiectul, uh, din raportul LAMI care nu au legătură cu um, prevederile legale, ci mai degrabă cu implementarea politicilor. E vorba de um, o implementare uh, a lor concrete uh, din orizontul 2020 uh, și orizontul Europa, Horizon Europe. Vom uh, începe și negocierile interinstituționale în legătură cu aceste proiecte. Se vor discuta, deci, cu toți actorii și când vom face progrese și pe baza legală, vom putea să fim, să putem, vom putea după aceea și să avem un buget pentru aceste proiecte și după aici uh, raportul la mie a fost de mare importanță. Ați mai întrebat și despre startup-uri și despre inovare la nivel european și de ce startup-urile europene trebuie să meargă să ceară finanțare în SUA. Dacă ne uităm la informațiile pe care le avem pe startup-uri, Uniunea Europeană face la fel de mult ca și China și SUA. Avem foarte multe startup-uri în Europa care se creează, avem idei, talente, dar ceea ce lipsește la noi față de America, de exemplu, este așa numitul scaling up, Există mai multe motive pentru care este așa. E vorba de o cultură a eșecului care la noi este foarte aspră, la noi europenilor nu le place să greșească și să eșueze, dar dincolo de acest aspect avem și cadrul de insolvență care este o parte care nu este încă reglementată, nu este nici pe masă la noi, în la DG-ul de cercetare, dar se discută între Comisie și Consiliu un astfel de cadru și mai se negociază și un aspect legat de finanțare uh, un aspect foarte important al finanțării startup-ului este Fondul European pentru Investiții Strategice, care și-a terminat acum prima fază de existență și foarte multe fonduri vor putea să curgă spre IMM-uri, mai ales din acest fond. Avem și inițiativa lui Carlos Muedas să creeze un fond european al fondurilor, adică să faciliteze um, capitalul um, de risc în uh, Europa, pentru că momentan nu avem destul capital de risc care este disponibil. Avem uh, foarte multe, deci, uh, pe viitor, care se vor schimba în domeniul finanțării IMM-urilor și cu fondul pentru fond finanțare europeană o să avem cam 2, 5 cincimi din finanțarea disponibilă din SUA și aici la noi în Europa. Deci eu zic că merită să fie susținute aceste proiecte și la nivel național. Dincolo de aceste lucruri. Ceea ce propune Comisia cu Orizontul Europa este să se creeze un Consiliu European de Inovare care să aibă un focar central și anume o permitere a um, scaling up-ului acestor IMM-uri um, um, și acordarea de împrumuturi pentru multe dintre ele, pentru că foarte multe din inovările pe care ele le propun uh, necesită totuși o finanțare destul de mare și deci o abordare față de această finanțare ar trebui să treacă prin perspectiva unei posibile alocări de fonduri din partea BEI sau din partea altor uh, bănci care vor fi facilitate de Consiliul European de Inovare. Aceasta rămâne în continuare o provocare pentru Europa și va trebui să se mai facă progrese în acest sens. Un ultim comentariu, s-a vorbit despre recomandările din partea SAE. Aceste recomandări au venit în 2017 și se referă la diferite audituri uh, care au avut loc. Am analizat, uh, au analizat serviciile de auditare și au făcut mai multe recomandări, de exemplu, pentru 2016 despre cum trebuie să funcționeze serviciul de auditare pe viitor. Avem un centru comun de susținere care acum pune în aplicare recomandările și foarte multe progrese s-au făcut deja. În 2017 s-a analizat și gestiunea proiectelor noastre la nivel intern și s-au făcut recomandări de îmbunătățire a acestei gestiuni. În continuare se lucrează la Direcția Generală Cercetare la aceste propuneri. Nu este însă o surpriză că SAE-ul revine asupra mai multor puncte și e foarte util să putem să continuăm să dăm aceste semnale și să continuăm să îmbunătățim procesele de gestiune și în cadrul uh, familiei de cercetare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Deputații mai au uh, posibilitatea să mai pună întrebări suplimentare. Dacă nu, trecem mai departe. Eu sunt raportor din umbră din partea PPE și am și eu o întrebare mai avem doar 85% din buget administrat direct de către Direcția Generală, pentru că 15% este deja um, în, uh, gestionat de către terți. Vreau să știu ce facem cu această tendință și ce face Direcția Generală în acest context din cauza gestiunii acesteia. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. După cum probabil știți, pentru orizontul 2020, tendința pe care dumneavoastră o descrieți este cea care va rămâne prevalentă până când uh, programul este finalizat. Iar la Orizont Europa știți că nu am uh, ales încă felul de gestiune în care va fi implementat programul și sistemul. În continuare se lucrează la aceasta pe baza unor evaluări costuri-beneficii pe care le vom face sub egida Digi Bugete în următoarele luni și la începutul anului viitor. Apoi vom putea să luăm o decizie despre cum să procedăm. Însă Experiența delegării uh, gestiunii fondurilor către agenții este foarte pozitivă și în felul în care gestionează banii, dar și în uh, felul în care beneficiarii percep aceste servicii. Evaluările au fost bune și noi considerăm că parteneriatele s-au dovedit a fi o cale foarte eficientă de a spori uh, pro- proiectele și în același timp rezultatele și din partea industriei în statele membre. Eu zic că abordarea de până acum a fost cea corectă. Rămâne de văzut însă în ce măsură se va finaliza totul. Ceea ce e evident este însă că avem astfel o oportunitate pentru Direcția Generală de Cercetare să ne concentrăm mai mult pe activități de politici, să ne asigurăm că rezultatele cercetărilor sunt mai bine exploatate mai bine folosite și că ele se potrivesc mai bine și cu formularea politicilor publice. Este însă și o oportunitate pentru Direcția Generală Cercetare să continue să lucreze cu statele membre. Avem foarte multe eforturi care se fac pentru susținerea statelor membre în dezvoltarea, nuanțarea, dar și uh, întărirea sistemelor de inovare și de cercetare, ceea ce este valabil pentru 28 de state acum și 27 pe viitor în cadrul semestrului european dar și cu o serie de instrumente suplimentare, cum ar fi, de exemplu, mecanismul pentru susținerea politicilor, care e foarte important. Eu zic că se poate face și la cererea statelor membre acest lucru. Nu în ultimul rând, trebuie spus și că ar trebui să finalizăm uh, a zona europeană de cercetare comună și aici se fac eforturi foarte mari și e foarte important și pentru Comisie și pentru Uniunea Europeană și pentru Direcția Generală Cercetare să se concentreze pe această abordare unitară. Deci, dincolo de crearea uh, diferitelor programe, crearea unui cadru general pentru inovare și cercetare. După cum ziceam, am creat un centru comun de susținere în care DG-ul nostru RTD lucrează cu toată comunitatea de cercetare din Europa și eu zic că e foarte important să putem să culegem și roadele acestui proces de uniformizare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dumneavoastră le oferiți însă prin această ocazia, spune doamna președinte, să economisească personal, pentru că nu o să fie nevoie de un think tank suplimentar și cu siguranță nu vor fi create unități sau structuri în plus având în vedere această punere în comun. Oricum, uh, ne bucurăm pentru că anul cercetării se apropie, ne bucurăm pentru că ne-ați prezentat uh, aceste informații, iar acum o să-i dau cuvântul domnului Pelva, care este director general la DG Agri, să ia cuvântul. Thank you, Madam Chair. Madam... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, destinși membrii Comisiei, Mulțumesc pentru ocazia de a prezenta raportul de activitate anuală, anuală DigiAgri. După părerea mea, el oferă o imagine corectă a politicii agricole comune și activității DigiAgri. În anul financiar 2017, aproximativ 7 uh, milioane de beneficiari au primit susținere uh, la nivel de venit, investiții și uh, practici, de, practici agricole prietenoase cu mediul. În 2017 situația pieței s-a îmbunătățit, având uh, o mai mare stabilitate și marcându-se o refacere uh, și o depășire a crizei. Raportul anual de activitate arată că distribuția plăților directe este mai nuanțată decât se crede în public în general. De fapt, 72% uh, din ajutorile directe din 2017 au fost plătite unor uh, ferme agricole de familie, profesionale, cu nu mai mult de 250 de hectare, între 5 și 250 de hectare. Majoritatea au cam 20 de hectare din aceste ferme. Și uh, vom face și mai multe eforturi uh, în pacul de după 2020 pentru o mai corectă distribuție a fondurilor. Pentru dezvoltarea rurală, programele de execuție au ajuns la viteză de croaziere cu 160 de milioane plătite în anvelopă până acum. Noile programe se așteaptă să creeze 125 de mii de locuri de muncă și să susțină modernizarea a 330 de mii de exploatații agricole. Produsele agricole europene sunt competitive și prețurile câtorva unor materii uh, prime sunt aproape de uh, prețurile de piață. DigiAgri joacă un rol important în finalizarea acordurilor comerciale, în special cele cu Canada și Japonia. De asemenea, DigiAgri a promovat în mod activ dezvoltarea sectorului agricol în țări partenere, inclusiv Africa. Politica agricolă comună reprezintă o parte importantă și bine uh, gestionată a bugetului european. Pentru anul financiar 2017, DG Agri a estimat uh, o rată generală de eroare pentru PAC la doar 2,22%. Așadar, rata de eroare a fost uh, încă o dată mai mică decât anul precedent și foarte aproape de 2%. Pentru EAGF, plăți directe și măsuri de piață, care reprezintă 74% din toate cheltuielile PAC. Rata de eroare a fost de numai 1,95%. Pentru EAFDR, dezvoltare rurală așadar, rata de eroare scade constant, dar încă era la nivelul 3,37% în 2017. DG Agri colaborează cu statele membre pentru a identifica și remedia cauzele acestor erori și uh, când deficiențele persistă, bugetul uh, european este protejat prin corecții financiare nete. Ca rezultat al tuturor acțiunilor corective, suma finală aflată la risc în 2017 a fost estimată la 0,12%. Acesta este un rezultat excelent și dovada unui sistem solid de gestionare. Și ne bazăm pe această realizare pentru a face față provocărilor următoare. Propunerea PAC post-2020 este deja discutată de către colegislatori. Propunerea este menită să abordeze multe dintre preocupările pe care le-ați exprimat în Uh, ultimii ani în rezoluțiile de descărcare. Și nu e vorba doar de o distribuție mai corectă a plăților directe, dar și de reducerea poverii administrative și uh, mai multă concentrare pe performanță. Sunt convins că împreună vom putea crea o politică agricolă comună mai modernă și mai simplă și mai flexibilă pentru viitor. Nu aș intra în detaliile propunerii PAC post-2020, aș vrea să menționez că și uh, chiar înainte de adoptarea propunerii de către Colegiul uh, Comisarilor, în mai vom avea oportunitatea să prezentăm principalele idei Comisiei Cont, în special concentrându-ne pe performanță și pe noul uh, model de livrare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Doresc să vă spun că raportul dumneavoastră de activitate este una dintre lecturile mele preferate în fiecare an. Este un raport într-adevăr bun, din care aici învăța, mai ales dacă îl citești. De aceea vă mulțumesc foarte mult, uh, mulțumim și colaboratorilor dumneavoastră pentru această muncă titanică. Uh, dau cuvântul acum raportoarei. Sí, eh, le agradezco mucho al director general su presentación y yo que... Da, mulțumesc, domnule director general, pentru prezentare sunt un pic uh, îngrijorată de ce ați spus, pentru că dacă noastră învățați din rapoarte, atunci uh, vom avea de muncit. Vom avea lucruri de făcut. În cazul agriculturii, spre deosebire de alte probleme, de alte domenii, există o problemă în ce cadrul financiar multianual. Noi ne uităm la o revizuire a ce a fost înainte. În ce privește PAC-ul și CFM-ul avem o situație un pic diferită. E adevărat că impresia când ne uităm la, acest, la această abordare inclusivă care include cât mai mulți uh, fermieri posibil uh, în cadrul plăților directe. Când ne uităm la detalii, și aș vrea să vă mulțumesc pentru detaliile adiționale. Descoperim atunci că multe dintre plăți, până la 50% din plățile pe care le primesc uh, fermierii, Plățile acestea anuale, așadar, sunt între 1250 și 1855. Deci se, e ca și cum capacitatea pe care o avem de a crea un impact inclusiv, mai ales în ce privește uh, crearea de locuri de muncă și uh, susținerea tinerilor fermieri, această capacitate așadar pare să scadă. Și dacă asistența pentru zonele rurale și pentru tinerii fermieri nu, este, nu sunt eficiente, nu sunt suficient de eficiente aceste tipuri de asistență, atunci uh, putem avea o problemă și uh, marile ferme, în multe cazuri astea pot aparține chiar multinaționalelor și aici vedem că ele primesc aproximativ 30%, marile ferme primesc aproximativ 30% din toate plățile noastre. Deci, din nou, uh, v-aș uh, ruga să examinăm împreună această chestiune și să, în următoarele zile, să vedem cum putem corecta această situație în ce privește impactul politicii agricole comune în viitor. E foarte important pentru că Uh, ce se întâmplă e următorul lucru. Când ne întoarcem acasă, eu sunt dintr-o uh, regiune agricolă, oamenii mă privesc chiar și uh, am reacții negative. Și asta este o politică foarte europeană, politica agricolă comună. Și vedem că ea dă naștere la foarte multe întrebări. În al doilea rând, în ce privește modul în care ajutorul a avut un impact asupra mediului. Știți că suntem într-o perioadă importantă de aplicare sau implementare și asta ne preocupă foarte mult. Curtea de audit uh, a spus-o și comisarul Hogan a recunoscut-o și el. Capacitatea sistemelor noastre de a ajuta tinerii fermieri și de a schimba aborda, modul în care oamenii privesc uh, agricultura uh, a fost destul de limitate. În ce privește dezvoltarea rurală, din nou, situația aici uh, aș vrea ca directorul Jean să ne explice mai multe detalii aceste 22 de rezerve privind agențiile de, agențiile de plată. Și aici sunt foarte preocupată și în ce privește uh, viitorul și în ce privește opinia publică. Așa cum ați spus uh, și cum știți, opinia publică este mai negativă, deși politica este mai pozitivă. Politica e mai pozitivă, dar uh, opinia publică nu vede acest lucru. Așadar, uh, ce face directorul general? Cedează, dă Bircu Fugiții în ce privește schimbarea, nevoia de a schimba această rată de eroare de 2,2%. Ce faceți? Eh, ce dați? Sper că v-am eh, înțeles greșit, așadar aș vrea explicații suplimentare în legătură cu acest subiect. Și în fine, aș vrea să pun o întrebare legată de nevoia de a oferi asistență nu doar pentru a îmbunătăți managementul de mediu, pentru uh, fermieri mici și pentru ferme în general, dar și pentru implementarea legislației, lucru care e foarte dificil. Uh, avem uh, multe plângeri că nu există suficient ajutor acordat din acest punct de vedere și aș vrea să vă întreb cum s-a făcut monitorizarea și ce reacție a existat față de amenziile care s-au dat eventual. Pentru că în unele situații vedem că lucrurile se repetă în, acest, în aceste rapoarte de la an la an. Aș vrea să știu cum vă asigurați că nu există niciun conflict de interese. De asemenea, ne preocupă faptul că în cazul Poloniei, de exemplu, situația continuă. Continuă să existe preocupări semnificative în legătură cu unele deficiențe pe care Curtea de Audit l a semnalat încă din 2013 în ce privește uh, recunoașterea uh, prealabilă a grupurilor de producători în Polonia și vedem că și în 2017 plățile au fost suspendate în Polonia la o rată de aproximativ 25%, uh, ceea ce e un nivel foarte ridicat. Aș vrea să știu care e de fapt problema acolo. Domnule director, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru uh, aprecierea calității a raportului anual DigiAgri. Într-adevăr, asta e munca întregii echipe. Noi vom încerca și în viitor să păstrăm acelea standarde înalte. Mulțumesc, doamnă raportor pentru comentariile noastre și pentru întrebări. Voi încerca să răspund la întrebări în ordinea în care au fost puse. Mai întâi începește distribuția plăților directe. Plățile directe se dau în general la hectar, deci uh, suma plătită fermei se corelează în mare măsură cu uh, suprafața declarată. Așa cum uh, am menționat în raportul de activitate anuală, Aproximativ 72% din ajutor este plătit unor ferme care au între 5 și 20 de hectare, deci ferme de tip familial. Sigur, uh, numai uh, beneficiarii mici sunt numeroși în Uniunea Europeană. Uh, beneficiarii foarte mici sunt cei care au suprafețe sub 5 hectare. Ei reprezintă 50% din toți beneficiarii și Aș spune că deja în cadrul juridic actual există o posibilitatea să distribuim mai bine plățile directe. După cum știți, în reforma din 2013 am introdus instrumente cum ar fi uh, degresivitatea obligatorie a plăților și posibila uh, limitare a plăți, plafonarea plăților. Uh, plafonarea în ciuda propunerii comisiei ca să fie obligatorie, de fapt e, a rămas voluntară în cauza acordului uh, între colegislatori. Așadar, pentru noua perioadă, post-2020, încercăm să îmbunătățim uh, și mai mult distribuirea plăților prin mecanismul de degresivitate, precum și prin plafonarea la 60.000 de euro per fermă. Deci vom începe cu degresivitatea de la 60.000 conform propunerii noastre. Și uh, peste 100.000 de euro nivelul de peste de, la un nivel de peste 100.000 de euro se va face conform propunerii Comisiei o plafonare obligatorie. Sigur, nu vom penaliza fermele care angajează mulți uh, angajați. Uh, vrem să le permitem să-și uh, deducă costurile cu angajații din această sumă. Și desigur, în ce privește implementarea susținerii de venit obligatorii vrem să acționăm. Dacă vă uitați la situația actuală, Uh, ea este un pic diferită decât uh, percepția generală. Situația e mult mai nuanțată dacă luăm în considerare plățile per fermă făcute, vom vedea că plățile pe hectar la fermele mai mari sunt uh, mai mici dacă le comparăm cu fermele mici. În raportul anual de activitate avem un grafic care arată că, de exemplu, plățile pe hectar, plățile medii pe hectar pentru ferme de peste 250 de hectare sunt uh, mult sub media plăților uh, pe hectar, care e de 250 de euro. Și pentru fermierii care au ferme mai mici de 5 hectare, plata medie este uh, mai mare de 300 de euro. Deci s-a realizat un anumit efect uh, de redistribuție, dar nu este suficient și uh, vom continua să lucrăm asupra acestei chestiuni și voi fi uh, bucuros să vă ofer mai multe informații. Vreau să menționez că și uh, în uh, propunerea privind convergența externă a plăților între state membre și aici s-ar putea îmbunătăți distribuția între fermieri. Așadar, uh, iată un alt aspect care ar trebui menționat în contextul activității noastre viitoare. În ce privește, în ce privește pe tinerii fermieri și uh, caracterul inclusiv al plăților directe, într-adevăr, dorim să atragem tinerii spre agricultură, Deja în, do- în reforma din 2013 avem o schemă de plată pentru tineri fermieri care propune o plată inițială pentru tinerii fermieri care își încep activitatea pentru anul financiar 2017. Peste 300.000 de fermieri tineri s-au calificat pentru această plată, reprezentând 5% dintre beneficiarii plăților directe ei au primit o sumă totală de aproximativ 360 de milioane de euro. În cadrul dezvoltării rurale, pilonul 2, 177.000 de de tineri fermieri se așteaptă să primească ajutoare pentru a stabilirea unei uh, în activitate în, între 2017-2020. În 2017, peste 53.000 de tineri fermieri au fost susținuți cu ajutoare de instalare. Deci există dovezi clare că facem niște eforturi ca să atragem tinerii să lucreze în agricultură și că dăm multă atenție renoierii generaționale, dar situația e foarte complexă și rezultatele nu sunt imediate. De asemenea, oferim uh, fermierilor, în special fermierilor tineri, uh, în cadrul anvelopei dezvoltare rurală, susținere uh, sub forma investițiilor, dar și a instruirii și cooperării. În ce privește problema uh, rezervării, a spune că Uh, rezervelor, mă scuzați, numărul de rezerve au, uh, s-au redus în mod semnificativ în 2016. Am avut 53 de rezervă, rezerve exprimate în 2017 42. Uh, suma corespondentă la risc este și ea redusă. Pentru dezvoltare rurală, rezervele sunt în număr de 22, dar ele arată și unde sunt problemele, de fapt. Ele sunt acompaniate de uh, planuri de acțiune implementate de statele membre și monitorizate de DG Agri și raportate în detaliu în raportul de activitate anuală. Rata de eroare scade în mod constant. Totuși, rezervele evident cer măsuri specifice ale agențiilor de plată și decizii în legătură cu măsurile corective care trebuie luate. De asemenea, rezervările, rezervele exprimate îmi dau ocazia să vă prezint o imagine cât se poate de transparentă asupra situației și să vă dau asigurări solide în legătură cu cheltuielile. Uh, rezervele indică uh, și riscurile potențiale dacă nu uh, se iau măsuri de remediere. Bugetul este evident protejat prin suspendarea plăților sau prin corecții financiare. cum facem uh, follow-up-ul uh, uh, rezervelor. Uh, numărul rezervelor exprimate este un semn pentru DG Agri că există slăbiciuni în sistem și uh, acesta trebuie în mod transparent uh, declarate la nivelul agențiilor de plată. DigiAgri supraveghează implementarea acțiunilor uh, de remediere și acompaniază fiecare rezervă exprimată cu un plan de acțiune. Uh, eșecul de a aborda aceste deficiențe poate duce, evident, la suspendarea sau întreruperea plăților. O problemă specifică a fost ridicată în ce privește situația din Polonia în legătură cu grupurile de producători pentru alimente și vegetale. Într-adevăr, între 2013 și 2016 uh, s-au menținut rezervele pentru Polonia din cauza unor deficiențe persistente serioase și uh, o implementare ineficientă și întârziată a planurilor de acțiune. În 2017 uh, rezerva pentru raportul anual de activitate n-a fost necesară din cauza că s-au suspendat plățile. În aprilie 2018 Polonia a confirmat că a încheiat planul de acțiune în ce privește măsurile de remediere, în ce privește controlarea grupurilor de producători. DG Agri a monitorizat situația îndeaproape pentru a proteja în mod adecvat bugetul european. Suspendarea semnificativă a plăților, 29% din cheltuielile pentru această măsură, din martie 2016 a fost extinsă până în februarie 2018. Așadar, Cheltuielile acum sunt foarte limitate uh, în uh, dimensiunile lor. Așadar, uh, corecția financiară s-a adoptat deja în 2015 55,5 milioane de euro, în 2016 108,3 milioane de euro, în 2017 74,9 milioane de euro. În concluzie, anii financiari 2016-2018 uh, sunt uh, acoperiți printr-o procedură de clarificare a nonconformității. Deci cred că drepturile, interesele financiare ale Uniunii Europene sunt uh, bine protejate aici. În ce privește problema potențialului conflict de interese, Procedurile de conformitate au fost deschise în 2016 în Republica Cehă privind posibile conflicte de interese care să afecteze criteriile de acreditare ale agenției de plăți. Procedura este acum încheiată. Uh, era vorba de un membru al uh, Consiliului de Supraveghere a Agenției de Plată. Acest membru era în același timp în, în uh, și în bordul unei mari companii care primea susținere din PAC. După examinarea uh, completă, auditorii DigiAgri nu au considerat că e vreo situație care să afecteze managementul plăților PAC. A fost clar uh, din document că uh, Consiliul de Supraveghere nu decidea ajutoarele care trebuie plătite către beneficiari, așadar uh, uh, nu s-a materializat un risc financiar, deci niciun fel de corecție financiară nu s-a aplicat. Totuși s-a făcut o recomandare puternică autorităților să se asigure că astfel de situații nu mai apar în viitor. Persoana vizată a demisionat din Consiliu în prima, parte, în prima jumătate a lui 2016, deci potențialul conflict de interese nu mai există. Sper că am uh, reușit să răspund uh, la toate preocupările noastre, dar, sigur, așa cum ați spus, uh, și noi suntem gata să cooperăm și să oferim informații mai detaliate în continuare. Da, mulțumesc, asta ne dorim și noi. Am și eu câteva întrebări. Dacă este să ne gândim la o, un teren de 250 de hectare, atunci vorbim de o suprafață destul de mare. Nu sunt uh, sigură că ar trebui să mai numim asta exploatație de familie. Și eu vin dintr-o zonă rurală și nu am uh, o exploatație de 250 de hectare la mine în zona mea. Așadar, poate ar fi bine dacă am uh, numi uh, mărimea uh, așa cum trebuie și nu am încercat să ne ascundem în spatele celor mici. Cred că tot ceea ce depășește 100 de hectare deja este o suprafață semnificativă. Am făcut niște calcule și am constatat că 1% dintre beneficiarii din partea superioară, deci 1% dintre cei care primesc cei mai mulți bani prin păți directe, ei bine, ă, acești 1% primesc 22% din plățile directe spun asta pentru că constat că avem o problemă și ar fi bine dacă am putea să rezolvăm această problemă. Sigur că împreună cu Consiliul și cu uh, Agri. De asemenea, am constatat că și doresc să vă felicit pentru că 5,1% exporturi suplimentare din uh, sectorul agricol este deja uh, al optulea an la rând o creștere. Avem și o creștere a exporturilor cu 9%, așadar se pune întrebarea dacă nu cumva producem prea mult în Uniunea Europeană ce facem cu produsele? Le dăm către export. Așadar, aș vrea să vă referiți și cu privire la excedentul de export și la uh, veniturile din export și ce înseamnă acest lucru pentru producția în sine. Și dacă este sustenabil să uh, finanțăm în continuare o agricultură despre care știm că 10% respectiv o parte semnificativă, nu se vinde aici, ci este dedicată direct exportului. Aceasta ar fi a doua întrebare. A treia întrebare se referă uh, la... Pentru că restul întrebărilor le voi adresa în scris, doresc să vă mai adresez o întrebare cu privire la credibilitatea cifrelor. Pentru că am văzut că Direcția Generală a corectat foarte multe cifre dintre cele pe care le-ați prezentat. În zona rurală avem 48 uh, de cifre dintr-un total de 72 care au fost corectate la plățile directe. Este vorba de mai puține, dar vorbim de corecții importante. Și organismele de certificare, uh, respectiv um, entitățile de uh, autorizare. Acestea niciodată nu au pus semne de întrebare cu privire la cifre. Deci din 79 de uh, unități de plată avem uh, 71 de uh, sentințe necalificate. Și aș vrea să știu dacă sistemele de control sunt credibile, dacă funcționează cum trebuie, dacă aceste organisme de plată sunt cu adevărat credibile, respectiv dacă sistemele de control sunt uh, de încredere. Sigur că sunt necesare corecturile și uh, suntem recunoscători că există, dar ceva trebuie să fie greșit aici dacă există așa o rată de eroare mare. Uh, aș vrea să știu dacă mai dorește să intervină cineva, dacă nu, vă rog să răspundeți, domnule director. Uh, în ceea ce privește distribuția, încă o dată, uh, vreau să spun că 250 de hectare ca exploatație de familie, e bine, sigur, poate fi considerată o suprafață mare, însă sectorul uh, agricol este foarte diferit în Europa. În anumite zone, 250 de hectare nu este considerată o suprafață atât de mare, pentru că sunt ferme care uh, au suprafețe mult mai mari. Dar, pe de altă parte, sunt uh, regiuni în care sunt concentrate mult mai multe exploatații și ferme mici și sigur că aceste suprafețe ar putea fi considerate ca fiind foarte mari. Așadar, nu există o definiție formală a acestei uh, suprafețe care să stabilească un prag clar cu privire la dimensiunea unei exploatații de familie. Dar dacă este să vedem cine lucrează la ferma respectivă, atunci putem să constatăm că există multe ferme cu o suprafață de 250 sau mai multe hectare unde lucrează doar membrii ai familiei. De aceea, în prezentarea noastră am folosit acest uh, termen pentru a arăta că plățile, respectiv sprijinul financiar, se îndreaptă către fermele care, într-adevăr, câteodată sunt mari, dar sunt gestionate în continuare de o singură familie. Dar, aveți dreptate, într-adevăr, sunt ferme mult prea mari, uh, unele uh, primesc, într-adevăr, multe plăți directe, ceea ce are legătură cu faptul că plățile sunt uh, direcționate în funcție de numărul de hectare. Dar cel puțin până acum, aceste plăți per hectar destinate fermelor cu suprafețe mai mari de 250 de hectare sunt mai mici decât plățile uh, medii per hectar pentru suprafețe mai mici. În ceea ce privește exportul, cred că putem să fim cât se poate de mândri în ceea ce privește realizările din acest domeniu. Um, în Uniunea Europeană competitivitatea a crescut uh, în sectorul agricol și prețurile noastre sunt mai aproape de uh, cele de uh, producție. Competitivitatea a fost păstrată de asemenea datorită plăților directe, care au fost un fel de plasă de siguranță, mai ales în perioada de criză. Creșterea exporturilor de anul trecut cu aproape 6% în comparație cu anul precedent, și bilanțul uh, pozitiv net în acest domeniu are legătură cu faptul că s-a lucrat în condiții foarte bune, uh, condițiile au fost benefice pentru producția agricolă, s-a investit, s-a sprijinit agricultura de-a lungul timpului și s-au folosit instrumente de promovare. Dacă este să ne uităm la distribuția exportului, deci către ce uh, țări exportăm, nu există niciun fel de risc uh, de dumping către anumite regiuni. Creșterea uh, a crescut în relația cu Statele Unite, cu Canada, Japonia, uh, țările din Asia, mai ales uh, China de asemenea, am reușit să promovăm și să uh, diferențiem exportul nostru către țări în care condițiile de producție a, uh, alimentelor nu sunt atât de favorabile și nu exportăm în calitate de Uniune Europeană uh, marfă și bunuri, ci în marea majoritate uh, exportăm produse procesate și de înaltă calitate. Și aceste produse, e bine, relația cu Statele Unite ne arată că uh, există un interes mare al consumatorilor de a cumpăra produse scumpe, dar de calitate superioară. De asemenea, este important să menționăm că programele care vizează calitatea, precum uh, ar fi protecția uh, denumirii um, protejate, Uh, produsele organice, toate acestea sunt bine cunoscute și uh, o dovadă a calității. Și din perspectiva Comisiei este important de spus că facem multe eforturi pentru a promova uh, produsele de calitate superioară în lume și dacă este să vedem activitățile de promovare pe care le desfășurăm, acestea sunt asociate în mod direct uh, cu țările care au nevoie, țările ASEAN, uh, dar de asemenea Statele Unite și țările dezvoltate, nu cele în curs de dezvoltare. În ceea ce privește credibilitatea și fiabilitatea informațiilor, erorile raportate de agenția de plăți sunt rezultatul uh, verificărilor care au fost făcute. Agențiile de plată identifică și raportează erorile, dar nu le pot găsi pe toate. Acestea sunt deficiențele din sistemul de control așa le numim noi. Pentru a reduce astfel de situații, DigiAgri Agri folosește toate informațiile disponibile pentru a face ajustări la rapoarte și pentru a uh, reduce rata de eroare. Avem încredere că agențiile de plăți au corectat lucrurile și au făcut treaba bine și de asemenea uh, Rolul organismelor de certificare este foarte important. Aceste organisme de certificare trebuie de asemenea să verifice statisticile privind controlul raportate de agențiile de plată. Digi Agri ține cont de activitatea lor și ajustează în mod corespunzător rata de eroare. Ajustând această rată de eroare, ținem cont de toate informațiile posibile. Doresc să subliniez că există un progres semnificativ în uh, așa numita abordare uh, de audit unic uh, în contextul rolului important al organismului de certificare. Din anul financiar 2015, organismele de certificare oferă un aviz cu privire la legalitatea tranzacțiilor realizate de fiecare agenție de plată. După 30 de ani vor putea fi uh, trase concluziile uh, potrivite cu privire la uh, calitatea muncilor și la uh, cantitatea concluziilor și a rezultatelor. Sistemul de control este credibil, este fiabil și rata de eroare scăzută ne arată că, în general, statele membre și sistemele lor de control sunt uh, de încredere. Dacă este să comparăm rezultatele dintre 2016 și 2017, putem constata un progres semnificativ în această direcție și dorim să continuăm pe această direcție. Președinta, mulțumesc! Vom mai comenta uh, cu privire la unele dintre rezultate. Ne concentrăm pe Slovacia, pe România, pe Italia, pe rezultatele de acolo. Um, aceștia vor fi cei uh, de care ne vom mai preocupa. Avem o problemă și în Cehia, dar uh, în chestionare uh, se vor mai arăta aceste lucruri. Mulțumim pentru acest schimb de opinii. Cu aceasta am încheiat discuția cu Digi Agri și continuăm cu Digi Regii Uh, bun venit, domnule Lemetru, vă mulțumim pentru răbdare, vă dau cuvântul imediat. O Vorsitzende, vielen Dank, uh, Madame Doamnă președinte, mulțumesc, uh, doamnă raportor, uh, stimați deputați, bună ziua! I would like just, uh, Aș dori, uh, în introducerea mea, să vă spun pe scurt, câteva tendințe privind legalitatea și regularitatea, dar și performanțele, și să adaug câteva cuvinte cu privire la aceste evoluții și ce ne-au inspirat uh, cu privire la propunerile de după 2020. Să începem cu perioada 2007-2013, care în continuare ne menține ocupați, pentru că suntem în etapa de uh, încheiere, de finalizare și aș dori să subliniez că, în ciuda perioadei uh, precedente, am uh, înregistrat progrese rapide în ceea ce privește închiderea și ne așteptăm să încheiem anul acesta cu doar o cincime din programe care vor rămâne în continuare deschise și în acest moment am uh, realizat plăți uh, finale la um, cheltuind jumătate din sumele care mai uh, erau de cheltuit. De asemenea, uh, în acest uh, proces de închidere primim confirmarea fericită că sistemele noastre de control multianuale furnizează rezultate pozitive în final. Am ajuns la concluzia că rata de eroare restantă pentru plățile uh, finale de anul trecut a fost redusă la 1,1%, deci uh, sub uh, ceea ce ne așteptaserăm. Câteva cuvinte cu privire la performanță, pentru că este foarte important de văzut lucrurile în perspectiva corectă, mai ales cifrele din prezent uh, în ceea ce privește perioada 2014-2020. Anul trecut am uh, raportat uh, cu privire la rezultatele pe care le-au înregistrat statele membre și pe care le-au indicat pentru finalul anul anului 2014. Însă, perioada s-a încheiat, de fapt, abia la sfârșitul anului 2015, deci N plus 2. Ceea ce am putut constata a fost că au existat uh, adăugiri uh, suplimentare pozitive la rezultatul final, uh, odată cu acest ultim an. Anul trecut v-am spus că au existat probe ale creării um, unui număr de un milion de joburi cu ajutorul uh, nostru, iar la sfârșitul lui 2015 ajunsesem la 1,3 milioane de locuri de muncă. De asemenea, um, acoperirea broadband la sfârșitul lui 2014 uh, era uh, de plus 8 milioane de persoane, iar la sfârșitul lui 2015 am avut o creștere de, care a ajuns la 20 de milioane de persoane. Ceea ce demonstrează că rezultatele acestei politici sunt uh, bune și că a trebuit să ținem cont de aceste lucruri atunci când evaluăm uh, perioada actuală. Și acum să mă refer la aceasta. Ea este caracterizată, aș spune, de contraste. Până una alta, există anumite dinamici care uh, ne arată cum au funcționat lucrurile până acum. Dacă este să ne uităm la rata de selecție a proceselor și a proiectelor, până la sfârșitul uh, lui iunie am avut o rată de selecție de 63% a uh, mijloacelor disponibile financiare, adică 230 de, uh, mii de proiecte concrete. Comparat cu anul trecut, deci cu iunie 2015, am făcut un salt de 25%. Deci în doar un an, un sfert din uh, toate alocările din politica de coeziune pe FEDER și fondul de coeziune au fost uh, supuse, respectiv dedicate, unor noi proiecte care au fost uh, selectate. Așadar, a avut loc o accelerare semnificativă, lucru încurajator. Dacă este să vedem estimările statelor membre cu privire la rezultatele proiectelor uh, selectate, Statele membre raportează la sfârșitul lui 2017 că aceste proiecte ar trebui să creeze 500.000 uh, de locuri noi de muncă, 50.000 au fost create deja și de asemenea ar uh, veni în sprijinul a un milion de IMM-uri, iar un sfert din aceste cifre au fost deja obținute. Dacă este să uh, comparăm cu perioada 2007-2013, sigur că este mm, loc de îmbunătățire, însă uh, trebuie să ne gândim că mai avem uh, timp și mijloace de finanțare um, pentru viitoarele selecții de proiecte. Așadar, per total, acest lucru cred că arată că vom avea rezultate convingătoare și tangibile și în cea de-a doua jumătate a acestei perioade. Partea mai puțin uh, bună sunt fluxurile financiare în sine. Statele membre sunt foarte încete în uh, transmiterea cererilor de plată și lucrurile funcționează mult mai încet decât în perioada anterioară. Avem uh, cam, suntem cu cam 5% în spatele, în urma aceleiași perioade din 2007, să spunem, când aveam un 18% cereri de plată, acum avem 13%. Deci, aceasta este mm, o tergiversare. Consider că există două motive principale pentru aceasta. Primul, oferim statelor membre posibilitatea de a fi foarte lente, pentru că avem uh, un sistem N plus 3 generalizat, care, adăugat la o, uh, un sistem de prefinanțare foarte generos, înseamnă că nu există niciun fel de presiune asupra statelor membre să transmită um, aceste plăți rapid. Al doilea element, statele membre au trebuit să ajusteze în mod semnificativ lucrurile și să învețe, respectiv să se adapteze la noul mediu de management și control pe care l-am uh, implementat în această perioadă, care implică închideri anuale de conturi și care implică, de asemenea, riscul din partea statelor membre că se vor confrunta cu uh, corecții financiare nete dacă nu ne transmit um, niște uh, bilanțuri suficient de clare. Ceea ce uh, are un impact asupra statelor membre, care și-au luat timp îndelungat și au fost foarte precaute în uh, ceea ce ne transmit. Partea pozitivă a acestei povești este faptul că până una alta avem uh, dovezi de uh, ale unei rate de eroare foarte scăzute pentru această perioadă. În anul 2015-2016, anul uh, contabil 2015-2016, cel uh, folosit de noi ca în uh, raportul anual de activitate la care mă refer astăzi, e bine, în această perioadă am avut doar uh, 35 de programe uh, cu privire la care s-au transmis uh, bilanțurile finale și solicitările de plată, dar pornind de la aceste exemple, am ajuns la concluzia că rata de eroare restantă este doar de 1,4%, iar statele membre și sistemele lor pentru că am președinte ați întrebat dacă putem să ne bazăm pe sistemele de control naționale, ei bine, acestea au raportat o rată de eroare doar de 0,2%. Deci uh, aceasta a, este de 0,4% la nivelul nostru. Aceasta a fost corecția. În ceea ce privește 2016-2017, cred că vom avea o reprezentativitate mai bună în ceea ce privește proiectele. Avem 175 de programe care și-au transmis deja uh, Uh, bilanțurile actu- anuale. Suntem uh, în curs de revizuire a cheltuielilor acestora, dar autoritățile din statele membre ne-au uh, indicat o rată de eroare cu privire la aceste calcule după corectură de 0,8%. Așadar, în ceea ce privește punctul de referință, punctul de plecare, nu pot să certific acest procentaj astăzi 100%, însă pot să vă spun că punctul de plecare este unul încurajator în ceea ce privește perioada 2016-2017. Ceea ce am constatat este că originea erorilor este, de fapt, legată uh, de eligibilitate în perioada actuală. Nu, este, nu mai este atât de mult asociată de achizițiile publice și foarte puțin are legătură cu um, subvențiile de stat. Așadar, per total, veți putea constata că nu pot decât să ajung la concluzia că toate plățile care au fost făcute de către DG-ul meu anul trecut au avut un risc la plată de aproximativ 1,1%. Așadar, ă, suntem cât se poate de încrezători că Tendința descendentă de anul acesta este uh, foarte pregnantă în comparație cu anul trecut. Ca să vă reamintesc, anul trecut indica să răm un spectru de 1,9 până la 3,7% și mm, acum suntem mult sub acest interval și sperăm că Curtea de Conturi va ajunge la concluzii similare atunci când va veni vorba despre aceste uh, tendințe eh, descendente. În ceea ce privește perioada de după 2020, care sunt concluziile pe care le-am tras? Ei bine că suntem pe calea cea bună atunci când vine vorba despre aceste nouă sisteme uh, anuale de contabilitate și că nu trebuie să reinventăm roata. Propunem așadar să uh, punem accentul pe elementul de continuitate, propunem să simplificăm radical lucrurile, generalizând și simplificând opțiunile de cost, ceea ce ar trebui să ne ajute uh, în evitarea uh, problemelor privind eligibilitatea și, de asemenea, propunem să revenim la mai multă disciplină. Pentru că ăsta este, din punctul nostru de vedere, punctul slab în perioada actuală. Asta afectează, um, este afectată de regula N plus 3, așadar în perioada următoare propunem să revenim progresiv la regula N plus 2 și sperăm că Parlamentul European ne va sprijini cu privire la această propunere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, doamna raportor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnule director general Maître. Vă mulțumesc pentru prezentare. Și vă mulțumesc și mai ales pentru că ați menționat care sunt tendințele pozitive și v-ați referit și la acele aspecte care ni se păreau îngrijorătoare cum ar fi, de exemplu, lipsa de celeritate a fluxurilor financiare. E foarte interesantă lectura dumneavoastră și aș fi vrut să știu de asemenea, dacă se poate, dacă la explicațiile pentru această lentoare statele membre au fost de acord cu explicațiile date. Adică dacă există prea multă generozitate și de aceea oamenii n-au fost atât de stricți uh, și au devenit mai puțin eficienți, dorința de a instaura mai multă disciplină mi se pare un lucru foarte bun, dar nu știu dacă astfel ratele de eroare se vor îmbunătăți. Nu e foarte clar pentru mine dacă va fi așa sau nu și nu știu nici dacă astfel vom avea o garanție pentru o mai bună implementare. În trecut, am avut mai multe discipline, dar aceasta n-a fost singurul element care ne-a ajutat. Au mai existat și alte puncte care erau importante. Aș mai avea și câteva întrebări. Foarte multe lucruri o să poată să fie rezolvate la nivel bilateral, însă atunci când facem o comparație între rezultatele controalelor. Vedem că în perioada 2007 până în 2013 am avut o marjă de o rată de eroare restantă, dar anul trecut cifra aceasta era mai ridicată și aș fi vrut să știu ce s-a întâmplat între cele două date. E vorba aici de o altă rate de eroare, ceea ce înseamnă că cifrele sunt foarte diferite totuși și aș fi vrut să știu de ce este așa. Mai am și altă întrebare, am uitat să o pun la început. E vorba de o temă foarte specifică și îmi cer scuze. Aș fi vrut să întreb uh, reprezentanții comisiei. Noi o să trebuiască să verificăm dacă nu mă înșel, avem și aceasta ca punct pe ordinea de zi uh, la discuția cu Curtea de Conturi. Va trebui să verificăm în ce măsură sunt făcute corecturile pe tranșe uh, de timp, pe perioade de timp, pentru fiecare fonduri. De exemplu, la DigiRegio, la corecturi, am constatat că în 2017 o să mai fie făcute și corecturi ulterioare, dar de, din 1994 uh, până în 1998, de exemplu, s-a lucrat cu corecturi enorme. În 2017 n-am reușit însă să identific motivul. Același lucru însă se poate spune și despre 2007 până în 2013. Aș fi vrut să știu dacă recuperările sau corecturile s-au uh, făcut cu mulți ani după aceea și dacă această recuperare târzie reprezintă pierderile pe care le-am avut în momentul implementării. Sau aș fi vrut să știu dacă e vorba de o pierdere care trebuie văzută cumulativ. Pentru că suma, totuși, dacă le adunăm pe toate, este foarte ridicată. Și aș fi vrut să știu ce se întâmplă cu perioadele dacă le luăm defalcat. Poate domnul director general poate să ne spună câte ceva, ar fi interesant să știm cum s-a ajuns la aceste cifre, oricum noi o să verificăm mai departe toate aceste informații. În ceea ce privește celelalte corecturi, o să încercăm să verificăm în ce măsură se poate îmbunătăți transparența, având în vedere și discuțiile care urmează cu Curtea de Conduri. La prezentarea DigiRegio aș avea următoarea întrebare. În 2017 am avut o evoluție foarte rapidă despre care a vorbit și domnul director general. Numai 55% din proiecte au fost însă selectate și domnul director general a spus că lucrurile au cam uh, încetinit din cauza generozității, a spus dumnealui, aș vrea să știu dacă e vorba aici de administrație, dacă statele membre au aceeași poziție și care este situația exact. De ce în 2017, când de fapt deja se constatase o tendință de scădere, Um, s-a ajuns la această situație și cum se poate contracara. În uh, legătură cu condiționalitățile, am constatat că statele membre au trebuit să genereze foarte multe planuri de acțiune, aproape 600 de planuri de acțiune. Și aș fi vrut să știm dacă la aceste planuri de acțiune putem să înțelegem uh, ceva anume, dacă a existat o pregătire din partea statelor membre, de exemplu. Și încă ceva, domnul director general nu s-a referit la acest punct. E vorba de relațiile cu Beiul. La următorul CFM, relațiile vor fi foarte importante în vederea găsirii unor formule mai creative de finanțare. Bugetul va fi redus din cauza Brexitului și aș fi vrut să știu atunci în acest context cum reușește Digi Radio Geo să definească colaborările pe care urmează să le aibă cu BEI-ul, acest blending. O altă întrebare în legătură cu sistemul de control și sistemul de gestiune Aș vrea să știu în ce manieră și în ce fel, mai ales în anumite state membre, um, au ajuns să nu aibă um, verificări uh, preventive, pentru ca să nu ajungem mereu în aceeași situație. Și apoi despre rezerve, ați vorbit despre rezerve chiar dumneavoastră, care vor fi reduse. Aș fi vrut să știu dacă se poate. Ce se întâmplă, pentru că e destul de frapant la rezultatele totale, că avem aici milioane de beneficiari. Și aș fi vrut să știu dacă ar trebui să decidem care instrumente au fost folosite pentru perioada 2020. Aș fi vrut să știu, deci, cum ar putea Regio să numească acele instrumente? Care sunt instrumentele care au fost multiplicate? Fluxurile au fost încetinite din cauza N plus 3-ului și din cauza generozității. Citesc din nou. Aș fi vrut să știu cum vede domnul director general această creștere și cum o explică în ultimii ani. Creșterea a fost foarte rapidă, exponențială la prima vedere poate să pară paradoxal. Mulțumesc, domnule Lumetru, director general, aveți cuvântul pentru ca să răspundeți, vă rog. Stimată doamnă raportor, vă mulțumesc pentru întrebări. Dumneavoastră ați întrebat despre motivele care stau la baza încetinirii Eu cred că se explică în două feluri lentoarea. Și am menționat, de fapt, aceste două motive, dar poate pot să le dezvolt mai mult. Faptul că încă de la începutul perioadei și am garantat până la sfârșitul perioadei, am avut trei ani după ce angajamentele au fost făcute, înainte ca statele membre să fie obligate să introducă cererile de plăți, aceasta adus, la începutul perioadei mai ales, la o rată foarte înceată de selecționare a proiectelor. Am rămas în urmă față de ritmul din 2014, dacă ne uităm la indicatori. Iar cifra pe care v-am menționat-o acum, acum în iunie 2018, suntem la rată de 63% de selectare. Aceasta ne arată că avem cote pentru perioada 2007-2013, dar am pierdut foarte mult timp la începutul acestei perioade. Adică plățile către beneficiari și după aceea uh, cererile de finanțare de la bugetul european au fost uh, întârziate foarte mult față de perioada 2007-2013, iar statele membre au avut luxul la dispoziție de a-și permite această lentoare datorită cadrului nou de reglementare. Deci aș putea anticipa că atunci când e vorba de fluxurile financiare nu o să avem același ritm ca în 2007-2013 și probabil că vom fi mai înceți până la sfârșitul acestei perioade. Dar aș vrea să subliniez și că există un motiv foarte bun pentru această lentoare financiară și anume că avem acum un sistem care are mai mulți dinți, adică avem un sistem care are în sine o amenințare credibilă față de statele membre care pot fi subiectul corecturilor nete financiare, ceea ce nu era cazul înainte în perioada de finanțare anterioară. Și aceasta se poate vedea și prin primii indicatori pe care îi avem, adică primele două seturi de conturi anuale, 2016-2017 al doilea. Toate aceste schimbări au dus la faptul că statele membre au fost mult mai profunde în uh, cheltuierile pe care le-au uh, pretins. Și aceasta se traduce și într-o rată de eroare foarte scăzută. Și acum, dacă e să vorbim terminologie, ne-ar bucura foarte mult să vă putem prezenta o explicație scurtă, în scris, a diferiților termeni pe care noi îi folosim. Dumneavoastră v-ați referit la rata de eroare raportabilă, adică aceasta este rata pe care autoritățile de auditare o găsesc în statele membre și este cea care se aplică înainte să se impună corecturile financiare de către sistemele naționale. Dar o să vă oferim o definiție foarte clară a tuturor acestor termeni, incluzând aici și termenul uh, central pe care l-am folosit pentru raportul anual de activitate și pe care îl folosește și Curtea de Conturi, care este riscul la plăți. Adică um, un termen care se referă la toate plățile pe care le-am făcut într-un an calendaristic, de la, din ianuarie până la sfârșitul lui decembrie 2017. legătură cu corecturile, ne-ar bucura să vă putem oferi și detalii despre perioada de finanțare față de care gestionăm aceste sume. E o diferență între 2007-2013 și 2014-2020 pentru că pentru prima perioadă nu avem cifre decât pe corecțiile cumulate pe întreaga perioadă. Iar uh, acum cred că suntem pe la 9 milioane de corecturi care au fost impuse de către statele membre și peste aproape 4 miliarde care au fost uh, impuse pe baza concluziilor comisiei. Pentru 2014-2020 situația este foarte diferită, pentru că acolo sistemele naționale și um, sistemele naționale de auditare au solicitat corecturile financiare de la autoritățile de gestiune, autoritatea de management, în timpul unui exercițiu financiar. Adică acolo avem cifre anuale, deci avem rezultatul acelor concluzii la nivel uh, național, dar și rezultatele, așa cum se întâmplă, unor constatări suplimentare ale comisiei, la care comisia, de exemplu, ajunge la concluzia că rata de eroare restantă este în continuare peste 2%, 2% chiar dacă s-au impus corecțiile la nivel național și acolo se cer uh, corecturi suplimentare. Deci pentru 2000 2014, um, de la 2014 încolo, putem să vă dăm și cifre anuale pentru aceste corecturi. În ceea ce privește condiționalitatea exante, considerăm că acest sistem s-a demonstrat că este pozitiv. Chiar dacă a fost destul de greu de gestionat, atât de către statele membre, cât și de către Comisie. Am avut foarte multe condiționalități exante și am avut foarte multe care nu erau uh, prevăzute la începutul perioadei, iar sistemul pentru perioada până în 2020 prevedea că putem în continuare să implementăm până la sfârșitul lui 2016, având timp, deci, să intrăm în conformitate cu condiționalitatea exante aceasta însă bazându-ne pe planul de acțiune. Am avut peste 600 de planuri de acțiune prin uh, toate statele membre, ceea ce confirmă cât de birocratică este situația și sarcina pe care trebuie să o suporte cei implicați. Dar am ajuns acum la un moment în care putem să tragem concluzia că aceasta a fost o amenințare foarte credibilă la adresa statelor membre pentru că am rămas doar cu câteva condiționalități exante care nu au fost îndeplinite. Avem un stat membru pentru care avem deja plăți suspendate din cauza nerespectării condiționalității exante. E vorba de programul operațional uh, transport în Extremadura și avem două altele pentru care am trimis scrisori de uh, presuspendare către statele membre și așteptăm reacția lor. Dar dacă ne uităm la numărul ridicat de la care am plecat, putem să constatăm că totuși statele membre au luat în serios această amenințare și au făcut uh, ordine la ele acasă. Pentru viitor am propus să păstrăm anumite forme de condiții exante pentru următoarea perioadă, dar am propus să se limiteze numărul acestora destul de mult, doar la cele care chiar sunt necesare și să evităm planuri de acțiune pe viitor. Vom interzice statelor membre să introducă cereri de rambursare care să fie legate de condiții neîndeplinite uh, exante pe următoarea perioadă. Deci e vorba de o simplificare fără să se piardă însă utilitatea acestui instrument. Despre Brexit uh, am înțeles care a fost întrebarea, ați vorbit de blending chiar, n-am înțeles foarte bine care a fost întrebarea dumneavoastră în legătură cu acea relaționare. În momentul de față, ne concentrăm majoritatea activității de auditare pe ceea ce noi numim uh, auditare precoce preventivă. Așa cum a sugerat doamna președinte, acest tip de auditare se folosește pentru a crea asigurări că sistemele naționale sunt fiabile și funcționează. Deci aici noi încercăm să analizăm funcționarea autorității de management și să uh, vedem cum funcționează autoritatea de auditare acolo unde am primit deja conturile anuale. Și ceea ce vreau să spun este că rezervele pe care le-am exprimat pentru 2014-2020 sunt legate de autoritățile de management care nu sunt încă la nivel, care au uh, dat dovadă de slăbiciune și care pentru noi sunt un, o verigă slabă, pentru că au o rată superioară de 10% de reținere a plăților uh, față de pragul pe care l-am uh, stabilit noi. Aceasta este sursa rezervelor noastre și slăbiciunea aferentă este legată mai ales de eligibilitate, dar și, în al doilea rând, este legată de achizițiile publice și verificările făcute în acest context. Și în final, ca să revin la dorința dumneavoastră legitimă de a ști foarte precis câți beneficiari vom avea care este susținerea care va fi oferită pentru diferitele tipuri de investiții. Eu cred că avem o situație mult mai bună față de trecut. Nu suntem o cutie neagră, ci datorită platformei de baze de date pe care o avem deschisă pentru toți cetățenii, Putem spune chiar că avem o updatare de trei ori pe an bazată pe ultimele cifre de la statele membre și această bază de date ne oferă, credem noi, o informație destul de completă pentru ca să putem înțelege progresele în termen de numărul beneficiarilor sau în legătură cu sectoarele care au fost susținute și poate să ofere și comparații între statele membre sau uh, față de media Uniunii. Pentru viitor, noi propunem și să consolidăm acest sistem. Propunem ca statele membre pe viitor să trebuiască să ofere date la fiecare două luni, astfel încât să avem o raportare și mai exactă și mai uh, regulată. Eu vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mai pun două, trei întrebări. Când comparăm cifrele de la DigiRegio cu cele de la dezvoltare uh, rurală, vedem că avem uh, o rată de eroare la 3,7 la rural și la dumneavoastră la 3,5%, care este un pic mai joasă, deci Vedem însă că avem aceleași probleme, ceea ce înseamnă că autoritățile la dumneavoastră, în, în domeniul dumneavoastră, sunt mai inteligente, reușesc să facă lucrurile mai bine sau care este explicația de ce sunt atât de diferite? Um, Direcția Generală Agricolă core- corectează două treimi din cifrele pe care le primește din spațiul rural, dumneavoastră cam o cincime, deci întrebarea mea e de unde vine această diferență. A doua întrebare se referă la sistemul single bidders la 55% um, din um, licitațiile din Polonia și uh, la o mare parte din Ungaria, de exemplu, o firmă unică. Ei au zis că vor să rezolve problema în martie, au spus că vor încerca deja să redreseze situația, însă nimeni nu poate să ne explice că în Polonia și în Ungaria la asemenea sumă de proceduri nu există decât o singură firmă care este capabilă să îndeplinească așa ceva. Dacă tot vorbim de Ungaria, Ungaria este țara cu cel mai prost scor la aplicarea corecturilor financiare. 53% ale corecturilor totale vin din Ungaria și la altele uh, sunt corecturi de 80% chiar. Care este situația acum în legătură cu Ungaria? Și ați mai vorbit și despre eligibilitate care este o nouă problemă, ați spus dumneavoastră. E foarte interesant că se fac uh, erori la um, achiziții, înțeleg, dar la eligibilitate să faci erori înseamnă că, de fapt, uh, avem uh, de-a face cu regiuni care nu mai au nicio idee cum ar putea să fie eligibile. Cum vă explicați dumneavoastră, deci, problema de eligibilitate? Pentru că am avut destui bani în dezvoltarea regională până acum și întrebarea este, deci, cum rezolvă instituțiile această problemă? O problemă foarte mare, dar domnul Worm a plecat din sală. Cred că dumnealui se pusese pe lista de vorbitori ca să vă pună întrebări, așa că fiind dat că nu mai sunt alții, vă dau cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. O să vă putem da și răspunsuri în scris după aceea, dacă domnul Vor mai dorește să pună întrebări pe care n-a apucat să le pun acum. Mulțumesc că ne-ați uh, comparat cu colegii de la DJ Agri. Unii dintre ei încă mai sunt aici. Da, sigur, până la urmă ce e comparabil? Din nefericire, nu avem nimic comparabil cu plățile directe. Aș spune Aș fi prudent începește comparațiile aici, pentru că nu avem încă o imagine completă când vine vorba de RDF și de fondul de coeziune. Cum spuneam, rata de eroare, singura rată de eroare pe care am certificat-o până acum în raportul anual de activitate 2017 este cea legată de anul contabil 2015-2016 dar numai 35 de programe operaționale din aproape 300 au depus conturi anuale în 2015-2016 din cauza că startul a fost foarte încet în acea perioadă. Deci nu vreau să extrapolez. Probabil că au fost cei mai buni elevi. Intervenție fără microfon a președintei. În vechea perioadă, spuneți, nu sunt sigur că cei 3, ceva la sută sunt legați de vechea perioadă, spune vorbitorul. Se leagă de 2014, cred. Deci de aceea sugeram să fim prudenți și mă tem că pentru 2016-2017 vom avea o cifră mai reprezentativă de programe operaționale care vor depune conturi, 175 de programe, deci peste jumătate, și aici va fi o creștere în rata de eroare raportată până la 0,8% și tot trebuie să o verificăm. Deci foarte posibil vom uh, face descoperiri care sunt peste 8%, 0% și nu vom avea încă acoperite toate programele operaționale, așadar N-aș vrea să speculez în legătură cu unde am ajunge până la urmă. În ce privește uh, ofertanții unici, am fost uh, activ, există un studiu extern acum, pentru că am vrut să aprofundăm analiza și acest uh, studiu, din câte mi Uh, amintesc, va fi finalizat până la sfârșitul uh, lunii. Uh, deci ne vom bucura să vă prezentăm opinia noastră. Între timp, am contactat autoritățile maghiare pentru a cere propriile lor opinii. Un răspuns interesant pe care l-am primit de la autoritățile maghiare, dar asta este doar o anecdotă și putem din nou intra în uh, detalii cu răspunsul autorităților maghiare atunci când uh, vă vom prezenta uh, descoperirea acestui studiu extern este că uh, ofertanții unici sunt mai puțin frecvenți uh, când e vorba de fonduri europene decât când e vorba de bani uh, naționali în, în Ungaria. Deci sunt moduri diferite de a privi lucrurile. În ce privește corecțiile financiare din Ungaria, dacă îmi permiteți, o să vă răspund în scris, pentru că nu sunt familiarizat cu cifrele pe care le-ați menționat acolo. Și, în fine, slăbiciunile legate de criteriile de selecție pentru pentru proiecte, pentru proiecte individuale în uh, cadrul autorităților uh, de management, da, este un lucru pe care îl vedem destul de mult încă și uh, poate fi considerat un lucru oarecum surprinzător dată fiind experiența pe care ar trebui să aibă deja autoritățile de management, dar ce uh, constată autoritățile naționale se leagă mai ales de regulile naționale de eligibilitate, ceea ce îmi sugerează mie că trebuie să încercăm la începutul viitoarei perioade să evităm acest fenomen bine cunoscut uh, de gold plating, uh, de aurire, ca să spunem așa, deci adăugarea de reguli naționale de eligibilitate peste cele europene și uh, cu siguranță suntem hotărâți să atragem atenția statelor membre încă o dată asupra acestui fenomen și asupra problemelor de eligibilitate care rezultă din această practică. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că dorit să vă oferim o locuință la noi pentru că credeam, consideram că uh, va exista acest necesar Vă mulțumim așadar uh, să ne uităm și în Grecia și în toate țările pe care le-ați enumerat. Vă mulțumim așadar că sunteți uh, dispus mereu să veniți să discutați cu noi. Mulțumesc foarte mult, cu aceasta am încheiat această audiere și doresc să o salut pe doamna Mișu, um, director general adjunct de la DG Migrație și Afaceri Interne, însățită de domnul Köhler de la DG NIR și de asemenea de la DG un reprezentant de la DigiDefco. Domnule Mișu, aveți cuvântul. Good afternoon. Thank you very much, uh, Madam Chair, Madam Rapporteur. Bună ziua, uh, doamnă președinte, doamnă raportor, uh, doamnelor și domnilor membri. Este o mare plăcere să mă aflu aici alături de dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a comunica cu această comisie. Pentru descărcarea 2017, Da, ținând seama că eu sunt director general uh, abia de la 1 martie 2018. De asemenea, mă bucur să am împreună cu mine colegii de la DigiDevco și DigiMia uh, migrație și afaceri interne și uh, vreau să vă spun că bugetul nostru, bugetul Digi Home, este de 2% din bugetul general și funcționează foarte bine pe baza unor sinergii cu uh, bugetele și alte fonduri, altor uh, directorate generale și cu alte fonduri, inclusiv, evident, directorate generale reprezentate alături de mine. Una din principalele mele sarcini și priorități pe care le-am avut când am ajuns a fost să semnez declarația de asigurare pentru 2015. Pentru a face asta m-am bazat foarte mult pe asigurările primite de la predecesorul meu. În acest ultim an uh, DigiHome a avut foarte mult de lucru a fost un an foarte aglomerat, dar am încercat, uh, prin eforturi continue, să dezvoltăm politicile și să ne atingem uh, țintele. Și vom continua să facem asta uh, muncind în echipă și cu toată intensitatea. Ce s-a realizat? Am continuat să îndeplinim obiectivele de generale de politică. Prin urmare, am propus noi legislații, revizuire ale unor uh, legi existente, precum și o serie de măsuri non-legislative. Am avut 313 uh, proceduri de adoptare în 2017, uh, comparat cu 283 în 2016. Suplimentar față de activitatea legislativă intensă, am uh, coordonat acțiunile statelor membre și am susținut operațiunile la fața locului, în special în uh, anul uh, despre care vorbim, în, uh, în Italia, pentru a ajuta acest stat membru să facă față în mod eficient provocărilor legate de migrație și am acționat într-un mod foarte țintit, am oferit crește, susținere financiară crescută statelor membre și agențiilor descentralizate. De asemenea, am realizat progrese în ce privește uh, întărirea protecției frontierelor noastre externe, mai ales prin uh, lansarea uh, pazei de coastă europene, uh, care, după cum știți, este o precondiție pentru corecta funcționare a zonei Schengen. Cooperarea cu principalele țări de tranzit și de origine a fost întărită pentru a preveni și reduce migrația uh, ilegală traficul de migranți și pentru a îmbunătăți rezultatele readmisiilor și returnărilor. În toate aceste domenii ne-am uh, coordonat uh, eforturile intern în cadrul Comisiei cu toate serviciile Comisiei. în sus de la început și cred că pot spune că am plăcerea și onoarea de a vă spune că în acest domeniu Comisia acționează într-un mod unitar și vorbește cu o singură voce intern și extern. În ce privește susținerea returnărilor, peste 19.000 de persoane au primit uh, asistență de reintegrare pre- sau post-returnare, cofinanțată de Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, AMIF, așa cum îl uh, numim noi de obicei. În același timp, activitatea noastră a continuat și în domeniul migrației legale și integrației și azilului. Uh, până la sfârșitul lui 2017, mai mult de 94% din aplicanții, solicitanții eligibili au fost relocați și peste 26.000 de persoane care au nevoie de protecție internațională au fost uh, uh, transferate de către statele membre. Uh, până acum, până pe 18 august, 32.000 de persoane au beneficiat de schema de instalare cofinanțată de către fondul AMIF. De asemenea, statele membre au, uh, s-au angajat să uh, mai ofere 50.000 de locuri uh, pentru astfel de uh, persoane, conform schemei care trebuie să funcționeze până în octombrie 2019 din 2015 până în 2019, pentru a facilita integrarea migranților în Uniunea Europeană AMIF a susținut implementarea mai bine de 2500 de politici de integrare la nivel local, regional și național, care reprezintă o creștere cu 30% față de anul precedent. Am reîntărit uh, sinergiile între AMIF și fondurile structurale și am uh, lucrat în strânsă legătură cu colegii de la Departamentul Uh, pentru angajare, precum și uh, politici regionale și urbane și asta ne-a ajutat să pregătim propunerea Comisiei pentru următorul CFM. În ce privește domeniul securității, am evoluat către uh, o, o abordare a luptei antiteroriste și lupta cu radicalizarea, criminalitatea organizată, traficul de ființe umane și mai departe. Am pregătit, pregătit pachete de măsuri antiteroriste, incluzând uh, planuri de acțiune pentru protecția uh, spațiilor publice și pentru uh, atacuri, împotriva atacurilor chimice, bacteriologice și de altă natură. Planul a fost adoptat de Comisie în octombrie anul trecut. Colaborăm cu companiile de internet pentru a elimina conținutul terorist online. Am dezvoltat noi planuri de acțiune în ce privește drogurile pentru a lupta într-un mod mai țintit cu crima organizată și, nu în ultimul rând, încurajăm statele membre să folosească mai bine instrumentele existente, cum ar fi sistemele de schimb de informații europene. Eforturile noastre au dat roade atunci când statele membre, de exemplu, au consultat sistemul de informații Schengen de 5,2 miliarde de ori în 2017 față de 3,9 miliarde în 2016. Raportul de activitate anuală pe 2017 oferă o imagine detaliată a tuturor realizărilor din 2017 și cu date cantitative acolo unde este necesar. Raportul explică de asemenea în mod analitic ce resurse au fost folosite și cum s-a măsurat implementarea. Bugetul general, inclusiv, incluzând agențiile, care a fost gestionat de DigiHome, a fost mai uh, mare decât programarea finan- uh, financiară, dar începește cifrele. Ați constatat în ultimul an, cred că între 15 între 2015 și 2016 a fost o mare creștere, iar în 2017 uh, s-a rămas la același nivel cu 2016. General, suma generală estimată drept fiind la risc e foarte mică, 12,57 milioane și rata uh, de eroare reziduală rămâne sub 2%. Unele zone specifice au arătat totuși că există o rată de eroare de peste 2% și asta a dus la 5 uh, rezerve exprimate conform regulilor comisiei. Am implementat deja planuri de acțiune pentru 4 uh, rezervări exprimate pe programe financiare. Creșterea monitorizării și acțiunile preventive în uh, recuperarea cheltuielor nejustificate după audituri ex post va duce, de exemplu, pentru Germania la sume recuperate conform vechiului program solid, deci cu rezerv, rezerve solide. Suma va fi așadar de 2,15 milioane euro se așteaptă ca numărul de rezerve exprimate să uh, ajungă la 3 la sfârșitul acestui an. În ce privește EASO, și va vorbi uh, directorul la dinterim mai târziu, uh, rezerva pe care am aprobat-o este o măsură de precauție ca urmare a avizului calificat emis de Curtea de Audit privind contul agenției în 2016. Urmărim foarte îndeaproape situația de la EASO, EASO și dacă îmi dați oportunitatea, o să ofer mai multe detalii în legătură cu asta mai târziu. Uh, e important să subliniem că aceste rezerve arată că suntem uh, uh, gata să acționăm într-un mod proactiv și considerăm că aceasta constituie un stimulant pentru prevenție. S-a spus mai devreme și de către colegii mei că uh, și în domeniul în care lucrez avem, uh, am lucrat și ne-am uh, crescut eforturile pe audituri atât exante cât și ex-post. Corecțiile, după părerea noastră, pot crea o cultură preventivă în care statele membre să știe că dacă e cazul, sumele se recuperează. Implementarea bugetului a fost totuși una pozitivă și majoritatea indicatorilor bugetului au arătat rezultate bune, cum ar fi eficiența controlului și uh, uh, uh plățile conform indicatorilor grantului. Programele naționale sunt acum uh, la viteză de croazieră. Am reușit să creăm un sistem de control complet și care își îndeplinește sarcinile facem monitorizări intense și, după cum știți, am încheiat evaluarea intermediară a programelor, ceea ce ne-a ajutat și pentru noul uh, cadru financiar multianual. Aș vrea să subliniez că în cadrul programului uh, solid pe care l-am avut 2007-2013, am avut 6078 uh, programe, 11 dintre acestea încă sunt deschise, acum mai avem doar 8 pentru a păstra fondurile europene concentrate pe țintele uh, stabilite de politicile europene, am uh, propus șapte amendamente bugetare și revizuirea ale programelor naționale. În programul anual am spus deja, uh, e vorba de aproximativ 70 de revizuiri. Și situația financiară a acestui uh, portofoliu se vede și în creșterea uh, fondurilor pentru managementul frontierei și ați văzut și asta și în propunerea de uh, CFM pe care am transmis-o. În paralel, pentru a putea face față eficient provocărilor legate de migrație și securitate, personalul nostru a trebuit să crească și să fie întărit și Știți că la sfârșitul lui 2017 departamentul meu avea 556 de angajați permanenți, politica noastră și agenda operațională rămân foarte încărcate și de aceea uh, în continuare dau prioritate rezultatelor, dar în același timp uh, înțeleg uh, și constrângerile de personal la nivel general. În rezumat, în toți acești ani am reușit să ne dezvoltăm politicile, să susținem operațiunile pe teren și vă pot spune că acum vom face același lucru în Spania și vom fi foarte atenți la detalii, la implementarea și gestionarea bugetului nostru pe baza evaluării complete a nevoilor. În rolul meu voi continua să uh, uh, intru în contact cu dumneavoastră și vă pot asigura și am discutat acest lucru și la nivel intern uh, în unitatea noastră, vom avea o atitudine proactivă, trebuie să ne uh, creștem uh, eficiența controalelor, dar vreau să vă spun că agenda de care vorbim în domeniul în care activăm, activăm este foarte ambițioasă și foarte provocatoare și trebuie să continuăm să dăm rezultate și vom face acest lucru Aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și sunt nerăbdătoare să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamna Mișu. Completări mai dorește cineva să facă sau întrebări? die Fragen. die Atunci dau cuvântul raportoarei. Vă rog. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, le... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, aș vrea să-i urez bun venit doamnei Mișu și colegilor săi. Ea este noul director general al unui directorat foarte important, evident. Un directorat care se confruntă cu provocări enorme. Cred că toți suntem de acord cu asta. De asemenea, suntem de acord că cetățenii europeni văd că instituțiile europene uh, fac ce se așteaptă de ele, chiar dacă uh, într-un mod gradual uneori lucrurile sunt foarte greu de realizat, alteori e o problemă de leadership. Deci cred că doamna Mișu este persoana potrivită în locul potrivit, la momentul potrivit și doresc uh, mult succes în, în, în poziția sa. Am fost uh, în contact cu DGNIR și DGDEFCO, deja am discutat despre unele aspecte legate de managementul crizei refugiaților, pentru că și aceste instituții au un rol de jucat, dar, desigur, uh, nu e doar o problemă de a, nu doar uh, miza este să rezolvăm niște probleme, să răspundem preocupărilor cetățenilor. Multe lucruri trebuie făcute și cred că opinia publică în acest moment are cumva impresia că ne mișcăm destul de încet uh, și că nu reacționăm suficient de rapid față de această provocare majoră. Deci este esențial să continuăm și să creăm, de exemplu, aceste fonduri fiduciare, uh, cele externe pe care le avem și cred că și unul intern ar fi o idee foarte bună, pentru că asta ar grăbi aranjamentele de facilitare și n ar permite să îndeplinim unele dintre ținte și să rezolvăm anumite probleme, dar trebuie să ne asigurăm că există transparența necesară și supravegherea tuturor aspectelor legate de cheltuieli. Migrația este o altă zonă complexă, drepturile refugiaților, de asemenea reprezintă un domeniu complex. Așadar, aveți foarte multe provocări care vă stau în față dar sunt sigură că le veți face față. De asemenea, aveți și o sumă impresionantă de bani uh, pe, cu care să rezolvați aceste probleme. Cred că cetățenii consideră că, uh, de exemplu, s-a agreat acest acord cu Turcia prin care sunt plătiți bani Turciei pentru anumite uh, scopuri și sumele sunt substanțiale și cred că ăsta e un lucru despre care cetățenii europeni nu consideră că s-a făcut chiar cum trebuie. Am uh, câteva întrebări. Aș vrea să vă întreb uh, cum funcționează acordul de cooperare cu Turcia. Uh, ce se întâmplă cu o implicare mai activă. Uh, pentru că s-a spus tot timpul că nu trebuie să fim doar reactivi în politicile noastre în domeniul migrației și că trebuie să fim uh, rapizi, să putem reacționa mai rapid uh, la situații urgente. Deci vreau să vă întreb dacă credeți că reușim să uh, reacționăm mai bine la situațiile uh, de urgență. Și mă întreb dacă vi se pare că pe termen lung vom fi mai eficienți, nu doar în managementul crizei, ci dacă vom pune structuri mai, vom crea structuri mai bune care să ne permită să prevedem ce se va întâmpla, nu să doar să reacționăm. De asemenea, sunt, sunt fonduri la dispoziție, după cum știți, Parlamentul este pregătit să reacționeze rapid la cereri suplimentare atunci când e nevoie, dar trebuie să avem banii acolo unde sunt necesari și să putem să-i folosim. S-au făcut critici în legătură cu ce a făcut Uniunea Europeană cu Turcia și cu Libia, ca să nu mai spunem despre Tunisia, Algeria, Maroc și tot ce s-a discutat în ultima perioadă despre toate aceste țări. S-au făcut anumite angajamente uh, acestor țări, deci cred că trebuie să fim siguri că există transparența necesară în toate aceste acorduri și în legătură cu toate aceste potențiale plăți. Aș vrea să știu mai multe detalii în legătură cu numărul de personal implicat și implicațiile bugetare. Aș vrea de asemenea să știu exact care este strategia pentru ca Uniunea Europeană să fie într-o poziție mai bună, să reacționeze la toate uh, crizele pe care le vedem uh, în jurul nostru. Aș vrea să știu și care este evaluarea noastră în legătură cu cerințele de personal. Evident, sunt foarte multe presiuni eh, bugetare. Am văzut asta și ele vor continua în următorul CFM. Deci aș vrea să aflu de la noastră mai mult despre indicatorii pe care aveți eh, eh, pentru a identifica eficacitatea. Cum sugerați să explicăm cetățenilor investițiile care au fost făcute în acest domeniu și proiectele și programele? Credeți că există o abordare clară aici? Credeți că există indicatori pe care am putea folosi și care să ne dea niște uh, repere importante pentru evaluarea programelor, de exemplu, uh, refugiați care sunt uh, trimiși în diferite țări, credeți că putem uh, aprecia costurile financiare? Evident că unii oameni sunt foarte vulnerabili, sunt uh, grupuri uh, de femei, copii, minori uh, neînsoțiți în special, care sunt foarte vulnerabili și care reprezintă o prioritate pentru noi în rezolvarea acestei chestiuni foarte îngrijorătoare. Așadar, acolo unde refugiații au fost uh, relocați Ei au fost relocați sub auspiciile unui program de urgență și acum DigiDevco a spus că este important să avem o strategie pe termen mediu și chiar pe termen lung, pentru că acești oameni nu pot fi uh, relocați pentru o perioadă scurtă. Este clar că unii dintre acești refugiați vor rămâne acolo, vor trebui relocați pentru foarte multă vreme. Deci orice cifre ne puteți da ar fi utile. Uh, de asemenea, vrem să înțelegem strategia dumneavoastră, strategia bugetară. Uneori considerăm că poate nu e nu se face, nu e suficient, uh, nu sunt suficienți, uh, suficiente fonduri alocate. Acum cred că aveți alocat uh, în linie bugetară 2,1 milioane pentru management sunt în același timp bani mulți și puțini când ai de-a face cu uh, această problemă a refugiaților și cu implicațiile de securitate. Mai există și un alt aspect și anume uh, angajamentele, creditele de angajament sumele menite să ofere o îmbunătățire semnificativă a situației, dar sigur trebuie să ne asigurăm că sunt bine uh, cheltuiți acești bani și trebuie să, avem, să ne asigurăm că avem un sistem de uh, examinare a acestor uh, costuri. Și cu siguranță nu vrem să avem uh, Uh, bani necheltuiți uh, care după aceea sunt greu de cheltuit în anii uh, următori fără suficientă justificare. De asemenea, pot exista blocaje în plăți, cum a mai existat și asta ne poate crea probleme în ce privește uh, recuperarea. Uh, mă uit în special la anii 2014 și 2015 pentru că n-am făcut niciun progres acolo și întârzierile uh, cred că sunt uh, atât uh, de mari încât ar trebui să ne îngrijoreze. Cum ați spus, poate vorbim într-adevăr de 2% din buget, dar totuși acești 2% reprezintă niște sume foarte mari și e și o problemă de a da uh, garanții de transparență. Deci aș vrea să știu cum Uh, lucrați cu aceste chestiuni dificile, care e structura uh, deciziilor politice și inițiativelor care au fost create pentru a face fază provocărilor migrației, pentru că sunt multe sinergii între acțiunile interne și externe și cred că uneori nu avem o abordare suficient de integrată de la început și ați văzut asta în diferite locuri în Europeană și în alte părți unde refugiații sunt uh, în centre de recepție. Dar aș vrea să aflu mai mult despre gândirea noastră, despre cât credeți că oamenii vor fi ținuți în aceste centre de recepție și cum, uh, cât de transparent credeți că este finanțarea. De asemenea, există o oarecare presiune asupra DigiDefco uh, de a oferi un răspuns urgent la criza migrației de la frontierele noastre și, de asemenea, intern. Și cred că ar putea să devină o trăsătură centrală atât a politicii de, de vecinătate cât și a politicii de dezvoltare, pentru că aceste zone de politici sunt uh, integrate, trebuie să fie integrate dacă vrem să avem o soluție la problema migrației. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, thank you very much. Doamna director general, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc de asemenea pentru cuvintele binevoitoare spuse în introducere. Vă mulțumesc de asemenea că mi oferiți oportunitatea de a aborda câteva subiecte importante prin întrebările dumneavoastră. Dorim să vă spunem ce facem, în ce modalitate și când. Și cred că toate aceste acțiuni au fost deja realizate într-un uh, mod uh, cuprinzător uh, și cu sprijinul Parlamentului European. Voi începe cu ultima întrebare. Și anume, cât timp credeți că oamenii vor sta în taberele din afara Europei și dacă eu consider că migrația va fi în continuare o provocare și nu în 5 ani, ci într-un an. E bine, dacă este să ascultați ceea ce s-a spus în ultimele două zile, ce s-a întâmplat în Siria sau ce s-ar putea întâmpla acolo sau ce se întâmplă în acest moment în Libia. E bine, toate aceste lucruri nu mă lasă nici pe mine, nici pe noi toți să rămânem impasibili și să spunem că am făcut tot ce era de făcut sau că vom aborda totul ca și cum am avea de-a face cu o criză permanentă. Stimați uh, deputați, din 2015 încoace, Uniunea Europeană, Comisia, toate departamentele Comisiei, fie că este vorba de DigiHome, uh, DEFCO, NIR, Budget sau oricare alt directorat general, toate aceste directorate au uh, lucrat într-o manieră înțeleaptă din punct de vedere operativ. Nu mi-aș fi imaginat uh, comisia lucrând vreodată așa și eu lucrez la comisie de 27 de ani. Am abordat aspectele la nivel intern prin legislație, după cum am spus deja. Am abordat uh, din punct de vedere operativ punctele fierbinți și am început să lucrăm acum 2 ani cu țările terțe. Am dezvoltat uh, un plan de investiții externe pentru străinătate care să oglindească politica internă. Lucrăm cu țările terțe de origine, cu țările terțe de tranzit și încercăm să identificăm care sunt uh, soluțiile țintite pe care am putea să le aplicăm astfel încât să abordăm mai bine provocările cu care ne confruntăm. Și aș dori să fac câteva declarații pe un ton pozitiv, pentru că cu toate aceste acțiuni pe care le-am realizat, În acest moment gestionăm uh, aceste provocări într-o manieră care este modul nostru de lucru. Nu mai avem în prezent o criză de imigrație în ceea ce privește cifrele. În vara aceasta, cifrele, mai ales în Italia, au fost mai, cele mai mici din uh, ultimii ani, chiar mai mici decât cele înregistrate înainte de 2015. În prezent, așadar, ne confruntăm cu o criză politică în domeniul migrației. Și pe aceasta trebuie să o abordăm. În primul rând, căzând de acord cu privire la ceea ce uh, avem în fața noastră. Avem o soluție uh, sustenabilă pe care am propus-o referitoare la cum să gestionăm uh, intrările, solidaritatea, ce să facem cu cei care ajung aici. Câte persoane ar trebui să rămână aici, în Europa, câte trebuie să fie returnate, în ce manieră, condițiile uh, respectiv țările uh, gazdă. Ei bine, toate acestea reprezintă o combinație a propunerilor pe care le avem în fața noastră și a măsurilor pe care le-am propus și care au fost fie legiferate, fie nu, la nivel intern și extern. Avem uh, transparență. Doamnă raportor, v-ați referit la Turcia. În Turcia pot să vă spun că începem acum uh, cea de-a doua tranșă Co- colegii de la Digineers sunt uh, responsabili pentru aceasta și pot să vă spun că am uh, văzut lucrurile și din partea cealaltă, dar acum, uh, în calitate de director general la DG Home, um, pot să spun că programele s-au desfășurat eficient. Și nu este vorba despre Turcia și despre refugiații din Turcia, pentru că în prezent în Turcia sunt 3,5 milioane de refugiați și observăm și sper să greșesc că dacă sunt probleme în Siria și vor fi în următoarele săptămâni, atunci vom constata că vor veni și mai mulți refugiați în Europa, poate ceva mai târziu, peste 2-3 luni. Așadar, ce facem? Încercăm să uh, selectăm împreună cu statele membre și colegii mei uh, vă vor spune ulterior dacă mai sunt și alte probleme conexe. Așadar, încercăm să abordăm acele programe, respectiv acele proiecte, care vor uh, facilita soluțiile durabile. Educație, sănătate, uh, alimente, deci toate acestea cu referire la Turcia. Nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost uh, situația în Europa dacă am fi dacă nu am fi avut niciun fel de declarație, dacă nu am fi avut uh, situația actuală în comparație cu perioada de acum trei ani. Același lucru este valabil și în ceea ce privește Libia. Libia nu este o țară terță sigură cu toate acestea, am încercat, în relația cu Libia, să îmbunătățim situația uh, pazei de coastă, să-i susținem și să avem uh, proprii parteneri uh, internaționali, parteneri internaționali ONU, una UNHCR, care să lucreze cu noi și să îmbunătățească soluțiile propuse. Și pot să vă spun că sunt două soluții și m-ați întrebat cum văd eu lucrurile. Aș putea să spun că în această vară, să spunem că sunt pe plajă și văd embarcațiunile din Mediterana ajungând la mal și noi la nivel european nu facem nimic. Ei bine, aici trebuie să intervenim. Pot să vă spun că ceea ce este important pentru noi și, de asemenea, cred că pentru noi toți în instituțiile europene, deci ceea ce este important este să acționăm să încercăm să folosim toate mijloacele pe care le-am dezvoltat pentru a convinge toate acele state membre că uh, trebuie să participe la acest proiect european cu solidaritate și cu simț de răspundere pentru a veni cu soluții pentru acele persoane care sunt în pericol pe mare. Nu putem să spunem că mâine nu vom mai avea migranți în Europa, dar trebuie să lucrăm cu ceea ce avem, cu politicile noastre, cu reforma în domeniul politicii azilului, politica de returnări, de readmisie, um, căile legale. Trebuie să le dezvoltăm mai mult decât sunt în prezent pentru a ne asigura că această criză nu este o criză, ci o gestionare a uh, acestei situații. Și dumneavoastră, doamnă președinte, ați spus că toate politicile trebuie să colaboreze. Și acest lucru se reflectă și în CFM. Nu putem să spunem că numai DG Home se va preocupa prin bugetul său de migrație. Nu putem să avem parteneri și relații cu țări terțe dacă nu stabilim ce vom discuta cu ele și nu stabilim cum le vom ajuta, astfel încât să se stabilească condiții corespunzătoare în aceste uh, țări terțe, care să elimine problemele acolo și, de asemenea, să se evite situații precum cea cu care ne-am confruntat în 2015. Toate performanțele, indicatorii, ei bine, în raportul anual și de asemenea cu ajutorul DigiBudget și a celorlalți colegi și cu ajutorul dumneavoastră, îmi amintesc că am citit uh, în documentele mele anul trecut cam uh, despre aceleași evenimente din descărcarea cu un an înainte. Ați solicitat mai multă transparență. Asta facem și sunt sigură că cel puțin DigiBudget, respectiv comisia, va veni cu un raport, așa cum ați solicitat, și va prezenta raportul până la sfârșitul acestei luni. Indicatorii de performanță, și am mulți, aceștia indică o anumită orientare. Sigur că nu trebuie să reflectăm în ce măsură putem să includem în uh, planurile noastre de management a cheltuielilor, a conturilor, cum stau lucrurile. Acest lucru este valabil pentru toată lumea, pentru persoanele vulnerabile, pentru um, relocare, pentru toate domeniile. Vreau să știți că am uh, redactat multe rapoarte cu privire la relocare, returnare, cu privire la cum să abordăm persoanele vulnerabile. Și pe site-ul nostru, uh, și pe site-ul DigiHome, am uh, prezentat ceea ce facem în țările în care acționăm. Deci, cred că am dezvoltat instrumentele corespunzătoare pe această direcție. Și voi încheia spunând următorul lucru ne referim la îngrijorările cetățenilor, le abordăm, e bine, încercăm să facem tot ceea ce putem. Însă, avem nevoie de multe persoane implicate, astfel încât să abordăm toate preocupările cetățenilor. Iar rolul meu ca uh, oficial public la instituțiile europene este să mă asigur că lucrăm astfel încât să venim cu acele soluții și acele măsuri care dovedesc că uh, acționăm la, mod, uh, la modul operațional pe teren. Cred că este foarte simplu să folosești o embarcațiune, o barcă sau anumite elemente uh, din domeniul uh, siguranței, din domeniul migrației sau explicații uh, simple, însă, așa cum știți foarte bine, acest uh, fenomen este atât de complex Așa că numai lucrând împreună și constant și devenind cât mai operativi, putem să îmbunătățim lucrurile. Voi fi bucuroasă să lucrez și în continuare împreună cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți performanțele noastre și indicatorii de performanță și pe viitor. Și um, sigur că vă, dau la, vă stau la dispoziție pentru a comunica în continuare. Mulțumesc! Aunque yo creo que, eh... Mulțumesc, doamna Mișu, pentru răspunsurile dumneavoastră. Chiar dacă cred că nu numai DG uh, budget, ci și alte direcții generale sunt implicate și noi cu toții trebuie să colaborăm uh, pentru a îmbunătăți indicatorii de performanță. Nu sunteți numai un oficial public, ci sunteți director general și această funcție are un alt rang pentru noi. Ați vorbit despre o criză politică și despre faptul că uh, mai mult de o săptămână toate uh, mijloacele de comunicare în masă și cetățenii au uh, constatat că 150 de persoane care ar fi trebuit să fie aduși la mal, ei bine, situația lor a generat o criză, ceea ce nu este o problemă numai pentru statele membre, ci și pentru instituțiile europene. De aceea avem nevoie de răspunsuri. Dumneavoastră nu sunteți un simplu oficial, ci sunteți director general și, după cum spuneam, asta nu este numai o criză strict politică. Și dacă este o criză politică, avem nevoie de răspunsuri politice, care să vină și din partea direcției generale pe care o conduceți, mai ales dacă este vorba despre 150 de persoane care uh, să fie aduse la mal și nu pot fi aduse. Atunci, într-adevăr, vorbim despre un eșec al nostru al tuturor. Doamne Mișu, vă rog. I would agree with you. Um, tind să fiu de acord cu dumneavoastră că este vorba despre un eșec. Însă este un eșec al sistemului. Și, doamne raportor, sunt uh, oficial public, sunt uh, director general al acestui uh, directorat general, dar nu sunt ministru. De aceea, și nu sunt nici deputat, nu sunt parlamentar. Asta voiam să spun. Sigur, a fost un eșec. Și da, acest eșec, înainte să mă refer la el, aș vrea să vă spun că avem 3-4 evenimente care, înainte de acesta, au fost uh, un succes. În timpul verii am avut patru embarcațiuni care, uh, în care erau mulți migranți și am reușit să găsim uh, solidaritatea potrivită din partea statelor membre, din partea anumitor state membre și am reușit să evităm criza sau eșecul. Întrebarea pentru astăzi, pentru noi, pentru mine în calitate de director general, este ce pot să învăț din acest eșec, după cum spuneați, și ce poate să fie făcut astfel încât să corectăm o astfel de situație. Și cred că lucrăm pornind de la ultimele concluzii ale Consiliului European pentru a veni cu un concept uh, nou iar Comisia a propus deja, pornind de la uh, conceptul pe care ne l-au propus, diferite documente care sunt în lucru și lucrează cu statele membre, cu UNHCR și cu uh, um, OIM și pentru a aborda toate neajunsurile, trebuie să colaborăm în continuare și să învățăm lecțiile uh, trecutului pentru a putea uh, aborda viitorul. Raportoarea mai are întrebări către uh, domnul Con și domnul Chiolea. Vă rog. Good, well, <clears throat> thank you, uh, thank you very much, Kunduns. Uh... Vă mulțumim foarte mult. De la DigiDefco sunt. Acum vreau să vă spun doar câteva puncte. Vreau să vă confirm, în primul rând, că directorul general DigiDefco a spus că încă de la început, și aceasta de acum câțiva ani, a existat o coordonare foarte puternică la nivel central uh, în comisie între diferitele servicii ale comisiei din motive diferite și anume, în primul rând, uh, gestiunea migrației are o componentă în interiorul Uniunii, o componentă de frontieră, dar și o componentă esențială în exteriorul graniței UE. Deci o soluție solidă nu poate să fie găsită decât dacă ne uităm la aceste trei elemente. În al doilea rând, eu cred că coordonarea se poate spune că merge foarte bine. De ce? Pentru că, și aici aș dori să fac un comentariu important, pentru că pentru noi, cel puțin în ceea ce privește dezvoltarea și cooperarea internațională, nu există o alegere binară între să acționezi pe migrație și să acționezi în domeniul dezvoltării. Eu cred că punctele pe care le acoperim atunci când discutăm despre migrație sunt o parte integrantă a politicii de dezvoltare. Deci nu a existat o dificultate în gestionarea instrumentelor pe care le avem, n-am avut nicio dificultate cu politicile pe care le aplicăm uh, pentru că nu denaturează activitatea noastră această, această latură a migrației. Provocările în domeniul migrației, dacă ne uităm la Africa subsahariană, sunt în primul rând o problemă foarte mare pentru țările subsahariene, în primul rând, mai mult decât pentru noi. Cele mai mari tabere de refugiați din lume, de fapt una din cele mai cel mai mare uh, una din cele mai mari este în Kenya. De ce? Pentru că avem uh, o tradiție în aceste zone de a primi refugiați dar nu este neapărat o provocare foarte plăcută sau naturală pe care trebuie să o gestioneze aceste țări, mai ales uh, că multe dintre ele sunt țări foarte puțin dezvoltate. Ceea ce am încercat să facem este tocmai să ne concentrăm în primul rând pe cauzele profunde ale migrației, să vedem de ce oamenii pleacă de multe ori, în legătură cu situațiile um, foarte dificile din țările din care vin, și noi considerăm că aceasta ține de mandatul principal al politicii de dezvoltare. Când vorbim despre termenul scurt sau termenul lung, în primul rând trebuie să vorbim despre crearea de locuri de muncă. Trebuie să vorbim despre crearea unor condiții de investiții, astfel încât oamenii să poată să găsească un loc de muncă. Și aceasta este a doua latură pe care încercăm să acționăm, care a fost îmbunătățită cu planul extern de investiții. Iar uh, feedback-ul inițial pe care l-am primit a fost pozitiv și vrem să continuăm acest program chiar și în cadrul următorului CFM încercăm să ne uităm și la cum am putea să susținem partenerii pentru ca ei să poată să continue să facă ceea ce fac de decenii, adică dezvoltare regională și programe de protecție uh, sau cadrul uh, extins în domeniul refugiaților, adică țările care sunt gazde pentru un număr impresionant de refugiați și care sunt gazde pentru multe comunități de refugiați care vor rămâne acolo mult timp, uh, trebuie să poată să dezvolte o creștere economică și să-și dezvolte sistemele uh, economice bine, chiar uh, având în vedere această caracteristică a lor, care să permită migranților să lucreze în țările respective. Apoi, altceva e foarte important, și anume abordarea traficului de persoane și contrabandei în acest domeniu. Încercăm să ajutăm uh, partenerii noștri, să ajutăm să abordeze problema călăuzelor, problema traficanților de oameni, nu putem să acceptăm ca oamenii să fie traficați, să fie uh, subiectul acestor, uh, acestui comerț. Trebuie să încercăm apoi să îi ajutăm și să se integreze și să-și reînceapă o viață acolo unde au ajuns. E parte, deci, din toate aceste acțiuni, sunt parte din uh, acțiunile cele mai importante în domeniul dezvoltării. Acum câteva cuvinte despre indicatori. Probabil că ați văzut în numeroasele rapoarte pe care le-am produs la DigiDevco că am uh, tocmit un set de indicatori care ne permit să avem o imagine de ansamblu, care cu siguranță încă nu este perfectă, dar în cadrul fondurilor fiduciare am reușit să creăm o, un mecanism de cercetare pentru ca să putem face cercetarea necesară și să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Avem o platformă împreună cu Universitatea Oxford și să înțelegem deci mai bine ce îi face pe oameni să plece. Ce știm cu adevărat despre motivele lor de plecare și ce putem face um, util pentru ca să schimbăm acea ecuație care îi face pe oameni să plece, deși poate majoritatea dintre ei ar vrea să rămână. În paralel, am întocmit uh, un sistem de monitorizare. Dincolo de monitorizarea obișnuită pe care o facem a proiectelor pe care le finanțăm, să încercăm să ne bazăm pe ceea ce au uh, oferit ca informații cercetătorii și să implementăm acele concluzii. Iar la sfârșit, când ne uităm la rezultatul final, trebuie să vedem dacă se văd rezultate concrete și sperăm ca la sfârșitul acestui proces să putem vedea și ce funcționează și ce nu funcționează sau ceea ce funcționează, dar în continuare ar putea să fie îmbunătățit. Cam atât aș fi vrut să spun. Poate că Michael dorește să mai completeze ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Deja lucrurile uh, au avansat și e târziu. Vreau doar să fac două, trei precizări. Dumneavoastră știți cifrele. Avem cam 215, 250 de milia, milioane de migranți uh, pe planetă, cam o pătrime de miliard, deci majoritatea dintre ei uh, au fost uh, strămutați dar avem doar 200.000 de mii de uh, sosiri ilegale în Europa, ceea ce înseamnă că există o realitate undeva acolo de care Europa este atinsă doar marginal, dacă e să, com- dacă e să comparăm cu alte țări, alte continente, nu putem spune decât că suntem marginal atinși de acest fenomen, chiar și dacă ne comparăm cu Turcia. Dar această migrație creează un val de șoc, este un fenomen politic de amploare, uh, pentru că opinia publică nu este pregătită, dar și pentru că situația se schimbă atât de repede. Și aceasta este o tema pe care vroiam să o menționez, pentru că doamna raportor a spus pe bună dreptate că nu trebuie să fim doar reactivi, trebuie să fim rapizi și trebuie să avem și fonduri la dispoziție pentru ca să putem să acționăm acolo unde e nevoie. Și sunt absolut de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, doamna raportor. Dacă ne-am fi întâlnit acum doi ani să discutăm despre subiectul acesta, am fi discutat despre ruta Balcanilor, despre sirieni, despre irachieni, dacă ne-am fi întâlnit acum un an, am fi vorbit despre Libia și despre ruta de migrație. Dacă ne-am fi întâlnit acum jumătate de an, nici n-am fi vorbit despre Mediterana de Occidentală, ci uh, despre alte subiecte. Și acum, dacă ne întâlnim, uh, trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe coastele Spaniei. Deci vorbim despre realități uh, diferite și vedem că există tendințe care sunt schimbătoare datorită abilității traficanților de a schimba rutele lor. Trebuie de aceea să fim foarte rapizi, dar trebuie să încercăm să și anticipăm și deci trebuie să ne pregătim. Vreau să vă menționez această evoluție pentru că eu cred că este justificarea perfectă pentru o decizie foarte rezonabilă luată de către instituții și de către autoritățile bugetare de a crea fondurile fiduciare. Știți că avem trei facilități uh, financiare care se aplică în acest context. Avem uh, răspunsul la uh, Fondul Monetar pentru Siria, apoi cel pentru Africa de Nord și mecanismul pentru refugiații din Turcia. Avem cifrele de implementare ale celor trei mecanisme aceste mecanisme au uh, avantaje importante. Sunt foarte rapide când e vorba de implementarea lor, au rezerve financiare care permit o reacție rapidă la provocările care apar uh, subit. Doamna Mișu a spus uh, înainte exact care era responsabilitatea sa, cât de repede trebuia să reacționeze în perioade de, de câteva săptămâni față de crizele migrației în uh, Libia și prin Libia, iar cifrele de astăzi arată că impactul finanțării noastre a dus la o altă situație în care nu sunt oprite uh, sosirile din Libia, dar sunt mult mai bine controlate, sunt mult mai bine canalizate și există o colaborare foarte bună nu numai pe controlul frontierelor și pe operațiunile de salvare, ci și pe uh, returnările asistate, voluntare, din Libia către Africa subsahariană prin uh, cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație, pe care n-am fi putut să le finanțăm și nici n-am fi putut să luăm măsurile de protecție pentru migranții din Libia înainte să avem aceste mecanisme de fonduri fiduciare. Cifrele pentru mecanismele de finanțare a um, refugiaților din Turcia, de asemenea, au fost plătite în integral, au fost bine implementate și avem cifre foarte similare și pentru celelalte mecanisme. Dacă ne uităm la restul um, Mediteranei și la noile uh, evoluții pe coasta Spaniei, vedem că, de exemplu, acum trei săptămâni colegii noștri au semnat un uh, contract de 55 de milioane de euro pentru o mai bună gestiune a frontierelor în Maroc și Tunisia, aceasta fiind o primă tranșă care ne permite în parteneriat cu partenerii spanioli să abilităm și să controlăm mai bine agențiile de uh, punere în aplicare a legii în uh, acest, pe aceste rute, pentru că tocmai rutele de migrație s-au schimbat. Avem nevoie de aceste uh, facilități și uh, implementarea este foarte bună din perspectiva ratei. Nu pot decât să vă spun că sunt de acord cu doamna Mișo când spune că e nevoie de mai mult staff. Comisia a făcut miracole pentru a spori personalul care se ocupă de așa ceva, pentru a implementa politicile și programele. Dialogul politic a fost aproape o muncă decisiv, dar avem nevoie de aceste eforturi. Ceea ce este evident este și că facilitățile pe care sau mecanismele pe care le-am uh, creat oferă și un alt avantaj, nu numai financiar, ci aduc împreună statele membre la instituțiile europene. Pentru că aceste mecanisme au bani din partea statelor membre și câteodată și Norvegia și uh, Elveția participă și se vede o abordare uniformă față de aceste țări între toate statele membre care participă. Vreau să închei cu exemplul Marocului, pentru că este unul foarte bun. Dacă chiar vrem să facem o diferență, trebuie să vedem dacă avem o coordonare bună și o articulare foarte bună între uh, activitățile pe care le facem în această țară, în această regiune și mecanismele precum uh, fondul fiduciar pentru Africa și uh, pentru celelalte regiuni. Și vreau să vă spun că indicatorii din ultimii trei ani în colaborarea cu Marocul și vorbesc aici de colaborarea bilaterală uh, care a avut ca prioritate migrația. Deci dacă ne uităm la aceste tendințe pozitive, avem deja o jurisprudență foarte mare, o experiență cu, de colaborare cu Ministerul Afacerilor Sociale pentru Protecție, cu Ministerul Afacerilor Externe, pe integrarea migranților, pe dezvoltarea unor politici de migrație și de azil în Maroc. Și acum, pe lângă acestea, având în vedere ultimele evoluții, prin fondul financiar avem fiduciar, avem și o mai bună gestiune a uh, frontierelor. Deci avem o abordare completă de la combaterea migrației ilegale, în combaterea traficului de persoane, dar și uh, o gestiune integrată a frontierelor și o protecție a frontierelor, ceea ce poate să merite numele de parteneriat adevărat și în același timp sporește disponibilitatea și uh, reacția statelor membre care lucrează pentru ca să gestioneze aceste provocări care sunt europene. Nu uh, dorim ca partenerii noștri să devină jandarmii Europei. Trebuie să înțelegem împreună problemele. Când noi avem probleme, le adresăm împreună cu ei și invers. Și cred că este o un punct de plecare foarte bun. Mă bucur să ofer acest exemplu pozitiv uh, pentru uh, despre Maroc. Avem același parteneriat și cu Egiptul și cu Tunisia. Avem și acolo um, experiență pozitivă. Mai dificil este însă în Libia, din cauza că nu există o guvernare în țara respectivă, dar și acolo puteam să vă spun că am făcut progrese enorme la care nici nu am fi visat acum un an. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Noi suntem doar umili controlori bugetari. Ceea ce aș vrea eu să critic și ceea ce îmi lipsește la această problemă a migrației este că de fapt nu avem cifre despre ce costă cât și de ce cheltuim pentru o măsură sau nu cealaltă. Am discutat și cu doamna director general înainte cât costă un refugiat în Turcia, în Iordania, în Kenya. Asta este o măsură pe care noi ne-am dorit-o, am vrea să știm cât costă pentru că noi nu vrem să ne amestecăm în politica de amploare, dar am fi vrut să știm de ce lucrurile s-au uh, au evoluat într-o direcție și nu în alta și de ce s-au cheltuit banii X sau Y. Mulțumesc, doamna raportor, în final. Mulțumesc foarte mult! În legătură cu reprezent... cele ce spuse de reprezentantul DigiNIR, uh, Vroiam să vă spun că avem o problemă acum și anume că în 2018 am încercat să rezolvăm o problemă cu Marocul, deși criza a început undeva în 2005, de fapt. Deci, de fapt, suntem întotdeauna în urma problemelor. Din punct de vedere al bugetului, lucrurile se scumpesc din acest motiv, pentru că reacția este întârziată. Nu avem niciun uh, oficiu de observare care poate să ne spună exact ce s-a întâmplat, dar criza refugiaților a început de ceva vreme deja. Întotdeauna e mult mai scump să vindești decât să previi. Câteodată este și politic mai scump, uh, ca să nu spunem chiar imposibil. Dacă am fi pregătit lucrurile încă dinainte, mai bine și ar fi fost și mai ușor și mai puțin costisitor să rezolvăm problemele. Dar, sigur, se poate spune același lucru și despre noi și activitatea noastră despre viitorul CFM. Acum, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte, e vorba de o întrebare pe care ne-am pus-o de fiecare dată când am întrebat cât costă un student Erasmus, cât costă un agricultor care primește subvenții, dar sigur că la astfel de capitole trebuie să fim mai uh, precauți, că dacă spunem că un migrant costă 6.000-7.000 de euro, de exemplu, transmitem poate un semnal nu neapărat negativ, dar cel puțin unul foarte dubitabil. Ce uh, vrem să spunem cu aceste costuri? cât costă un migrant la graniță, cât costă un uh, refugiat care rămâne în tabăra de refugiați sau cât costă unul care trăiește în oraș. La Ankara am văzut că există o diferență între cât costă un refugiat acolo și cât costă un refugiat care vine în Europa și trebuie să fie integrat în Europa. Astfel de simplificări pe cap de refugiat sunt uh, parte din modusul operandi al acestei comisii, dar totuși eu aș prefera ca la un moment dat să fim capabili și să vedem atunci când se pun în aplicare fondurile, dacă nu putem să ne bazăm pe indicatori concreți, câte femei, câți copii au fost salvați de la moarte, câți au putut fi protejați, câți au putut fi integrați și câți sunt, uh, cât costă integrarea. După cum a zis și reprezentantul Diginir, la sfârșit, ne-ar interesa și informații despre costurile viitoare, cât costă integrarea, cât costă școlile, cât costă contribuțiile pe care le aduc până la urmă și refugiații la societatea noastră. Da, mulțumesc. Am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru că ați venit și rămânem aici Um, continuăm discuția după aceea. Am trecut la punctul 5 cu 35 de minute întârziere și anume misiunea Comisiei Cont în România 17-19 septembrie și vreau să salut pe doamna Holtman de la DG uh, Agri, uh, de la Olaf pe domnul Mișlic și de la uh, MCV pe domnul Musie. Și aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Boichman mai întâi pentru ca să ne spună ce avem de făcut acolo în această misiune. Vă rog. Uh, Mulțumesc, mă tem că nu vă pot da multe lucruri de făcut, pentru că citind uh, declarația noastră despre scopul misiunii, cred că pentru cheltuielile legate de PAC nu suntem într-o situație de execuție în România nu suntem în situația în care România n-ar cheltui banii și nu cu aceeași viteză ca alte state membre. Este corect că în perioada de programare anterioară pentru dezvoltare rurală a existat anumite probleme cu implementarea în România, dar pentru program, perioada de programare actuală începește dezvoltarea rurală. Pot să spun că am plătit deja mai mult de 37% din anvelopă pentru România și uh, mai mult de 33% în plăți intermediare. 33,4% la sfârșitul lui august, în timp ce pentru media generală este 31,6%. Deci, pentru România, în această perioadă de programare, ei avansează bine pe partea de execuție. Pentru plăți directe, uh, nivelul de absorpție pentru anul financiar 2018 este 98% plăți directe, o rată mai înaltă decât în alți ani și ar putea să mai crească pentru că anul financiar nu s-a încheiat. Deci 98% plăți directe. Pentru România avem evident un plan de acțiune în ce privește plățile directe și un uh, raport anual de activitate, există o rezervă exprimată acolo, uh, în timp ce pentru al doilea pilon nu există rezerve în raportul uh, de pe anul acesta, pentru că am constatat că rata de eroare este sub 2%. Deci pot spune că susținem în continuare România în implementare, în eforturile de implementare și că nu am găsit probleme speciale legate de implementare în România în ce privește rata de executare și absorpția fondurilor europene, care am înțeles că este subiectul misiunii noastre, deci asta este situația acum. Mulțumesc! A, și dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug pentru informația noastră că domnul comisar Hogan uh, de asemenea ar trebui să meargă în misiune în România pe 13 septembrie uh, da, asta ca cu titlul de informație. Mulțumesc, domnul Rasmussen, de la DigiRegio. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem aceeași uh, ușurință uh, cum se întâmplă în domeniul uh, părcii rurale. Am retras 9% din fondurile pentru perioada 2007-2013 și am văzut uh, o, un ritm foarte lent de implementare al perioadei actuale și uh, asta datorită faptului că au existat foarte multe condiționalități exante și aproape toate au fost rezolvate și au dat rezultate tangibile și sperăm că în timp asta va duce la o creștere a calității implementării dar trebuie să spun că nu suntem uh, acolo unde am vrea să fim, dar situația nu este nici disperată. Avem, uh, suntem câteva procent, puncte procentuale sub medie, avem elemente de implementare foarte eficiente, mai ales în acele proiecte care au fost începute în perioada anterioară, uh, proiecte de gestionarea apelor reziduale, aduc, proiecte de aducțiune a apei, proiecte care nu au fost încheiate și pe care le-am permis să se refinanțeze cu finanțare din această perioadă, pentru că nu fuseseră terminate. Ele sunt uh, aproape uh, în calendarul promis, deci generează cheltuieli semnificative și gradual se finalizează, se închid și devin funcționale marile scheme care sunt un alt instrument pentru a identifica proiecte, acestea au fost lansate foarte târziu și uh, după cum am văzut mult au fost foarte complicate în configurarea lor, ceea ce a dus la procese de selecție foarte lungi. Mai mult uh, s-a dovedit că adesea proiectele uh, depuse nu erau foarte maturi, așa cum ar fi dorit autoritățile române să fie, ceea ce a dus la o serie de reconfigurări. Anul trecut, uh, directorul general a mers în România și a făcut un fel de înțelegere generală menită să accelereze implementarea fără să se pierdă concentrarea pe strategie și fără să se pierdă calitatea cheltuielor principalul instrument a fost o, o, un transfer de cheltuieli între programe și eliminarea finanțării acolo unde programele erau blocate. E un lucru relativ ușor de făcut într-o țară care are nevoie extreme, așa cum este România, în atât de multe domenii. Deci aș spune că avem de unde alege uh, investiții care să merite făcute, deci suntem uh, încrezători că putem face acest lucru fără să reducem calitatea. De asemenea, gradual am fost capabili să trecem la o finanțare, la o configurare mai simplă a apelurilor de finanțare, evitând să aplicăm și regulile europene și cele naționale, problema gold platingului așadar. Am eliminat unii din, din pașii de selecție în procedură, acolo unde erau redundanți și asta a dus la o accelerare a identificării proiectelor. Pentru a aborda problema imaturității proiectelor propuse. S-au mobilizat uh, câteva instrumente, am uh, colaborat strâns și românii colaborează strâns cu Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială. Amândouă au reprezentanțe foarte puternice în România și, după cum știți, este posibil cu fonduri structurale să se ramburseze serviciile oferite, de exemplu, de Banca Mondială sau de uh, BERD sau de BEI toate aceste instrumente au fost mobilizate așadar ca să-i ajute pe români pe chestiuni ad hoc, dar și pentru a construi capacitatea administrativă în unele instituții care nu au funcționat așa de bine cum ar fi trebuit, mai ales Agenția uh, uh pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere am fost rugat să vă oferim uh, o contribuție în legătură cu propunerea de proiecte pe două chestiuni. Ați dorit să vedeți eficiența cheltuielii, dar ați uh, cerut în mod specific să vedeți și proiecte problematice. Unul dintre proiectele pe care le-am propus pentru vizită este un proiect de tratare a rezidurilor care e pe lista proiectelor uh, disfuncționale, pe lista oficială. Deci dacă veți vedea dacă vizitați acest proiect că e un proiect care a fost finalizat fizic, investiția s-a făcut, investiția s-a făcut, dar operaționalizarea acestei investiții nu s-a realizat. Contractele operaționale sunt blocate în procedura de uh, achiziții și mai sunt și alte probleme de guvernanță. Noi am considerat că acesta ar fi un mod foarte eficient pentru ca dumneavoastră Comisia să vedeți dificultățile de implementare cu care ne confruntăm la fața locului atunci când uh, cadrul sectorial nu este întotdeauna optim sau când uh, presupunerile inițiale ale consultanților care au fost uh, angajați să gândească acest proiect nu au fost complet, complet realiste. Proiectul acesta are un deadline în martie 2019, deci acea unitate trebuie să devină funcțională. Dacă nu reușește să se întâmple acest lucru până atunci, logic ar fi că, sigur, Comisia Europeană ar aplica corecții financiare dacă funcționalitatea nu poate fi îndeplinită, nu poate fi realizată până atunci. Al doilea proiect, ori veți alege un proiect de apă din Telorman, decât am înțeles, sau veți dori să vedeți un uh, spital. Pentru noi e același lucru, ambele investiții ar trebui să fie în regulă, funcționale. V-aș sugera să vizitați spitalul pentru a nu vizita două proiecte de utilități care ar putea să fie foarte similare, dar depinde de cum decideți dumneavoastră, evident. V-am uh, informat și am oferit uh, informații Comisiei în legătură cu cazurile de fraude din Teleorman, la care v-ați referit în mod specific. După cum știți, nu e posibil să vă împărtășim uh, raportul OLAF, uh, dar veți vedea cum funcționează sistemul. A existat un audit făcut de DigiRegio acum câțiva ani care a constatat că achizițiile publice nu s-au făcut conform directivei și s-a impus o corecție financiară statului membru de 25%, care a fost acceptată de statul membru, dar ca parte a acestui audit, Comisia a transmis un semnal și la OLAF, în legătură cu posibile probleme de fraudă care au fost urmate de o investigație OLAF. Rezultatul acestei investigații a fost transmis statului membru pentru evaluare și statul membru, în acest caz, a acceptat recomandările OLAF de a face o corecție financiară de 100%, deși ceilalți 79% au fost supuși corecție financiare, ceea ce, ironic, înseamnă că acel proiect nu mai este un proiect european, pentru că nu mai există cofinanțare europeană în el, dar uh, credem că veți fi de acord cu noi că asta arată că avem un proces uh, sigur de a gestiona fraudele atunci când acestea sunt găsite de OLAF și avem și o cooperare eficientă cu toate statele membre atunci când trebuie să uh, se îndeplinească aceste recomandări. Uh, v-am rugat pentru că una dintre instituțiile pe care doriți să o vizitați e Curtea de Conturi. Vom avea nevoie de clarificări dacă vreți să vă întâlniți cu Curtea de Audit din România sau Autoritatea de Audit. Sunt în aceeași uh, clădire, dar nu sunt aceeași instituții. Nu sunt aceeași instituție. Deci, trebuie, ori puteți să vă întâlniți cu auditorul șef care se ocupă de uh, fondurile europene sau șeful uh, curții de audit românești care evident se ocupă de toate fondurile, nu doar de fondurile europene. Mulțumesc. Pot să vă întreb uh, cum afectează situația generală din România implementarea fondurilor pe teren, fondurilor europene. Nu există niciun dubiu că schimbările frecvente de guvern pe care le-am văzut în ultimii ani au dus la anumite întreruperi în implementarea proiectelor. În general, ar fi corect să spunem că există există suficient de oameni calificați în România, în sistemul românesc, dar există un proces foarte lent de luarea deciziilor care este legat de schimbările de miniștri și secretari de stat și așa mai departe. Asta e o situație pe care am văzut-o și în multe alte state membre, dar e corect să spunem că frecvența a fost mai mare în, alte, în România față de alte țări. Există și alte probleme, dar uh, puteți, veți putea vedea aceste lucruri pe teren, la fața locului și puteți, veți putea vorbi chiar cu românii. Uh, avem un uh, sistem care încearcă să asigure regularitatea și asta combinat cu faptul că responsabilitatea personală e folosită în sistemul românesc, ceea ce înseamnă că funcționarii publici pot ajunge în închisoare dacă au luat decizii incorrecte în funcția lor. Asta duce la o anumită adversitate față de risc și la o abordare foarte prudentă care, din nou, uh, duce la creșterea perioadelor de implementare. Deci nu negăm că există o legătură cu situația generală, altminteri Așa cum spuneam, cred că în ce privește probleme, unele din problemele generale legate de statul de drept, avem încredere că um, sistemele noastre de management și verificare sunt suficient de puternice să facă față uh, oricărui zgomot care s-ar manifesta în jurul sistemului. Doamna Mihic Olaf, domnul Mihic Olaf, vă rog. Da, mulțumesc. Dați-mi voi să fiu foarte succint. Aș vrea să subliniez că, desigur, există un număr mare de investigații OLAF și un mare număr de nereguli fraudulente raportate în România în ultimii ani. Asta arată, pe de o parte, că se fac aceste fraude și nereguli în România, dar, pe altă parte, se arată și rezultatul unei bune cooperări faptul că aceste nereguli și fraude sunt detectate și raportate corect. Și colaborarea cu autoritățile române, în special cu de laful, uh, a fost foarte, Departamentul de Luptă Antifraudă al Guvernului, a fost foarte bună. Uh, un exemplu concret, România este singurul stat membru unde dacă OLAF investigează un proiect, plățile sunt suspendate automat de către uh, prin legislația națională. Asta e un lucru pe care îl considerăm foarte pozitiv în România, în ciuda sumelor mari care poate îi supără pe unii oameni. Dacă ar fi să vă dau recomandări unde să vă uitați mai cu atenție când sunteți în România, n-ar fi atât de mult partea represivă, cum spuneam, primim uh, foarte multe informații legate de posibile fraude, ci să vă, să vă uitați mai mult pe partea preventivă. Pentru că ce am văzut este că poate sistemele de control ar putea fi îmbunătățite și un domeniu uh, care este foarte preocupant în toată Uniunea Europeană, nu doar în România, este cel al achizițiilor publice. În România, de exemplu, dacă vă uitați la toate neregulile detectate și raportate pentru perioada de programare 2007-2013, 41% din aceste nereguli se referă la achiziții publice. Deci cred că e un lucru la care ați vrea să vă uitați și o altă zonă Știți că aproape fără avea o bază juridică, noi totuși încurajăm uh, statele membre să dezvolte strategii naționale antifraudă și România a fost una dintre primele care a făcut asta au dezvoltat o strategie antifraudă chiar înainte să intre în Uniunea Europeană. Ne-au trimis un proiect al noii strategii antifraudă la OLAF în 2016 deja. Am făcut unele comentarii, e, au urmat orientările noastre și deci am fost destul de satisfăcuți de proiect. Am avut doar uh, câteva modificări mici și acum uh, se pare însă că procesul legislativ durează. Deci e un alt lucru pe care ați putea să-l întrebați. De ce durează atât de mult și să încurajați să crească viteza procesului. Pe scurt, asta aș vrea să spun din partea uh, Olaf. Vă mulțumesc. Mulțumesc și domnul Muznie din partea CVM. MCV. Mulțumesc, într-adevăr, din partea mecanismului de cooperare și verificare. Îmi pare rău, e atât de populară instituția că n-am putut găsi un loc decât aici. Deci, în ce privește mecanismul de cooperare și verificare al Comisiei, sigur, noi ne continuăm uh, munca și monitorizarea evoluțiilor legislative în România și, de asemenea, și situația luptei anticorupție. Probabil știți că ar trebui să facem că am emis în ianuarie 2017 un set de 12 recomandări pe care Comisia a considerat că dacă ele ar putea fi respectate, am putea ajunge la o încheiere cu succes a mecanismului. Din nefericire, imaginea de la momentul acestui raport este destul de amestecată și probabil ați citit și raport, raportul pe care l-am emis în noiembrie 2017 și evoluția cea mai recentă uh, subliniază unele progrese, deci există încă o, rezultate bune ale instituțiilor judiciare și unele recomandări de o natură mai natură, dacă aș putea să spun așa, au făcut progrese. De exemplu, intrarea în uh, activitatea ANABI, activitatea, Agenția Uh, responsabilă de valorificarea activelor confiscate. De asemenea, Asociația, Agenția Națională de Integritate, mă scuzați, și-a implementat cu succes proiectul Prevent, proiect de verificări ex ante al achizițiilor publice, un proiect complet operațional. În toate celelalte domenii, din nefericire, am văzut o re, o schimbare a noilor, o nouă schimbare a legislației, legile justiției, codul de uh, uh, procedură penală și codul penal, de asemenea, și unele dintre aceste legi sunt încă dezbătute, schimbările încă sunt dezbătute, dar aceste, uh, această redeschidere a discuției pune foarte multe probleme. La fel, uh, sunt unele recomandații pe care le-am făcut care erau, erau destul de directe și de clare în ce privește reforma uh, sistemului de numire a procurorilor șefi. Am recomandat un sistem care să fie uh, mai echilibrat, mai bazat pe merit și mai robust și am recomandat de asemenea ca și Comisia de la Veneția a Consiliului Europei să fie consultată și aici n-am văzut niciun fel de progrese. Așadar, pentru a încheia această prezentare, suntem, uh, sigur, în uh, uh, contact regulat, vizităm regulat. România am fost în martie și în iunie și probabil vom veni din nou în septembrie. Și suntem în contact continuu cu omologii noștri din România și încercăm să colaborăm ca să ajungem la un moment uh, la care recomandările pe care le-am stabilit în ianuarie 2017 să fie implementate, dar încă au rămas foarte multe lucruri de făcut. Mulțumesc foarte mult. Darf ich nachfragen? Wir machen uns große Sorgen, weil die gesamte ne facem uh, griji mari pentru că situația generală în uh, România nu este foarte bună, dar care sunt pericolele pentru banii europeni? Putem să garantăm cu adevărat independența și independența justiției uh, pentru ca procedurile corespunzătoare să fie aplicate, cele care trebuie să fie implementate? Puteți să ne spuneți ceva cu privire la aceasta? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește gestionarea fondurilor, așa cum au spus și colegii de la OLAF și de la Regii, cu privire la situația privind uh, proiectele concrete, din, partea, din perspectiva MCV, noi uh, reiterăm în permanență importanța foarte mare a menținerii unui nivel de calitate și eficiență a cadrului uh, legal în uh, ceea ce privește lupta împotriva corupției, care a fost alterat uh, într-o măsură care nu s-ar numi luptă împotriva corupției și de asemenea subliniem importanța necesității absolute de a menține independența sistemului judiciar. Sistemul judiciar a oferit rezultate bune în ultimii ani în România. Acest lucru a fost menționat uh, în mod repetat în raportul MCV și pentru noi este foarte important uh, ca aceasta să rămână situația. Mulțumesc! Cu aceasta am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Uh, domnul Ali și cu mine vom merge în România, vom fi însoțiți de domnul Marinescu, domnul Ivan și doamna Grapini. Așadar, cu siguranță mai există loc de uh, și mai multă implicare națională uh, și în afara României. Vă mulțumesc pentru participare. Doresc să declar cu acesta încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi cu privire la protecția intereselor financiare a Uniunii Europene, recuperarea de fonduri și de active din state terțe în cazuri de fraudă. Domnul Ivan va fi uh, înlocuită doamna Ayala Sanders. Vă rog, Ines, te rog, cuvântul. Mulțumesc! Din păcate, domnul Ivan nu a putut să vină pentru că a întârziat avionul și nu a reușit să prindă legătura. Uh, doream să spun în numele său că a lucrat cu privire la acest uh, proiect de raport, uh, cu privire la instrumentele și strategiile care să fie folosite uh, astfel încât să abordăm situațiile de fraudă și să uh, sporim transparența, mai ales ținând cont că vorbim despre fraudă uh, în țările terțe. Au fost făcute câteva pregătiri. Au, au avut loc acțiuni pregătitoare. Uh, și în relație cu țările terțe, în ceea ce privește recuperarea de fonduri și întrebarea este dacă Comisia ne poate să spune mai multe cu privire la ce s-a făcut în contextul acestor acțiuni pregătitoare, dacă uh, vom avea de-a face cu un program permanent al Uniunii Europene în acest domeniu și dacă uh, vom avea de-a face de asemenea cu un sistem care să recupereze sistematic activele uh, și fondurile din state terțe în cazuri de fraude acordurile care au fost uh, încheiate cu privire la asistența mutuală, uh, asistența reciprocă între Uniunea Europeană și alte țări, sunt încheiate cu Japonia, Liechtenstein și Statele Unite. Există însă multe țări care nu sunt acoperite de astfel de acorduri și ar trebui să se regăsească în domeniul de aplicare al unor astfel de uh, acorduri. Aș vrea uh, să observ că vom merge pe aceste cale astfel încât să abordăm frauda uh, din țările terțe uh, mult mai eficient. Sigur că se pot uh, încheia acorduri bilaterale, dar trebuie să sperăm cel puțin să avem o strategie comunitară unificată astfel încât să obținem rezultate eficiente. Sperăm că Uniunea Europeană Uh, se va alătura Greco, grupului de state împotriva corupției, și sperăm de asemenea că Uniunea Europeană va încheia această formalitate și anume că va avea o, o um, strategie pregătită în acest sector. Este de asemenea important uh, pentru toate, în contextul acordurilor semnate cu țări terțe, de a include clauze uh, de uh, combatere a fraudei, astfel încât transferurile de uh, bani către alte țări să fie examinate. Este absolut crucial ca Uniunea Europeană să se bazeze pe banii săi, care să fie gestionați în mod corespunzător și, de asemenea, să existe transparența corespunzătoare, indiferent de legislația de la fața locului. Așadar, elementul de monitorizare este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că nu există uh, probleme și neajunsuri și dacă există um, și fondurile au fost transferate din afara Uniunii Europene, atunci să existe posibilitatea examinării. Trebuie să existe o bază de date centrale, astfel încât să putem aborda în mod corespunzător spălarea de bani. Recuperarea de uh, active se face în baza unor prevederi, deci uh, trebuie să existe și mecanisme de sancționare, de asemenea uh, care să vizeze înghețarea sau sequestrarea bunurilor și aceasta trebuie să fie strategia noastră una, uh, în orice caz, eficientă. Numai câteva state membre au semnat această inițiativă fiscală europeană și uh, este un lucru presant acum. Trebuie să dezvoltăm această inițiativă uh, înspre ceva mai uh, eficient și să accelerăm recuperarea de active prin uh, acorduri bilaterale și multilaterale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pitera, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acest uh, raport este un document important pentru că orice fraudă și recuperarea activelor este dificilă. Vorbim despre sume importante de bani, de aceea este uh, dificil de supervizat și de monitorizat situația. Acest document ar trebui să fie unul cât se poate de exact și, de asemenea, ar trebui să se bazeze pe documente care au valoare juridică. Înțeleg utilitatea acestui raport, dar sunt multe aspecte care ar trebui să mai fie uh, nuanțate. Am uh, rezerve cu privire la titlurile documentelor individuale la care se face referire și, de asemenea, am dubii cu privire la câteva citate din aceste documente și cu privire la faptul dacă ar trebui să ne referim la documente care uh, nu sunt încă implementate din punct de vedere juridic pentru că nu au fost încă adoptate. De asemenea, uh, sunt câteva declarații uh, de natură generală care ar trebui să fie mai uh, detaliate, mai exacte. Vom avea câteva întrebări pe care le vom adresa raportorului, pentru că anumite aspecte sunt greu de înțeles. Nu voi insista mai mult asupra acestor aspecte, pentru că avem câteva amendamente pe care le-am pregătit deja spre a fi înaintate uh, cu privire la câteva puncte individuale din acest proiect de raport și acolo unde dorim uh, modificări sau adăugiri uh, în raport. Sper că vom putea coopera cu raportorul și că textul final va um, îndeplini și așteptările noastre. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Toate acestea trebuie să decurgă repede. Uh, termenul de înaintare a amendamentelor, 5 um, septembrie, ora 14. Cu acesta am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și rog um, pe toți cei care uh, nu au acces la uh, ședința uh, nepublică să părăsească sala. Vă rog să uh, părăsiți așadar sala pentru că trebuie să continuăm cu punctul 7 și cu punctul 8 uh, cu punctul 7 care se desfășoară cu ușile închise. Așadar, cei care nu au acces la ședințele nepublice uh, sunt rugați să părăsească.